Très bien. Si vous voulez bien euh, prendre place. Vă rog să luați loc. Nous allons euh, démarrer notre séance. O să începem reuniunea noastră de lucru pentru că avem o ordine de zi încărcată și un program foarte strâns în această după-amiază. Prin urmare, aș vrea mai întâi să verific, să văd dacă există probleme cu privire la ordinea de zi. Dacă nu, dacă nu e nimic deosebit de menționat, ordinea de zi se adoptă astfel cum ați primit-o. Vă spun totodată că reuniunea este transmită, transmisă pe internet și aveți uh, interpretare, uh, lucru pentru care mulțumesc interpreților încă de la începutul lucrărilor noastre. În ceea ce privește procesul verbal pe care, procesele verbale pe care le-ați primit pentru reuniunile din 8 septembrie și din 12-13 octombrie, vă întreb dacă există observații. Dacă nu, le consider adoptate. Și dacă îmi permiteți, trecem acum la primul punct, la al patrulea punct, de fapt, de pe ordinea de zi, și anume audierea programată pe tema agriculturii cu uh, resurse eficiente și uh, agriculturii inovatoare. Este o practică nouă în Uniunea Europeană și în lume. Această conferință uh, va fi, această audiere va fi împărțită în două părți și de aceea voi fi atent la intervenții, la durata lor. Prima intervenție se va ocupa de cele mai bune practici în Uniunea Europeană și astfel îi vom asculta pe domnul uh, Bela Gradfender, președintele Platformei pentru Energii Regenerabile din Ungaria, apoi domnul profesor Filip Barre, de la Universitatea Catolic de Louvain din Belgia și domnul dr. Kevin Morel de la Universitatea Saclay, Franța. Apoi, după prima rundă de prezentări, fiecare uh, inter expert va avea 10 minute la dispoziție, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii prezenți, care sper să crească în număr pe măsură ce vor trece minutele și vom trece apoi la a doua parte a audierii pentru a vedea care sunt cele mai bune practici din lume uh, prin intermediul a două prezentări, una a profesorului Shannon Harpas de la Organizația pentru uh, Studii Agricole Volcani Center din Israel și domnul profesor Patrick Worms de la Centrul uh, Global de Agrosilvicultură din Belgia. Oratorii vor avea tot așa două minute și va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri cu uh, membrii participanți. Dacă nu există uh, nicio obiecție, vă propun să începem cu prima prezentare și îl rog pe domnul Bela Gletfelder să se da, își facă prezentarea timp de două, 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, membru acestei comisii, prin urmare mă bucur să revăd colegi și prieteni vechi. O să vorbesc în limba mea maternă, pentru că asta am învățat aici, prin urmare continui în maghiară. Mulțumesc. În cele ce urmează, aș dori să vă ofer o scurtă privire de ansamblu cu privire la utilizarea energiilor regenerabile și la ce fel de economii de emisii de CO2 ajungem astfel în agricultură. Poate vă mai aduceți aminte de acest grafic. La vremea respectivă eram raportor în această comisie iar până în 2050 ne propuneam atunci să reducem emisiile de dioxid de carbon cu circa 80%. Era vorba de o foaie de parcurs a Comisiei Europene. Iar această foaie de parcurs mai prevedea și posibilități destul de reduse în sectorul agriculturii, pentru că Comisia Europeană pleca de la premisa că în agricultură nu vom putea reduce emisiile de dioxid de carbon decât cu 45%. Eu cred că nu doar agricultura, dar și, ci și procesarea alimentelor are un rol important în acest domeniu. Eu cred că procesarea alimentelor are un rol chiar mai important și ar putea avea un rol mai important decât diferite sectoare ale agriculturii. Ei bine, cele mai mari economii le putem face în sectorul rural, iar uh, fermierii din Europa sunt investitori destul de importanți Între 2009 și 2013, fermierii de Germania au investit circa 19 miliarde de euro în energii regenerabile. În ceea ce privește consumul de carburanți, 40% dintre aceștia se folosesc în agricultură, asta 40% la nivel global. Există și aici mai multe metode prin care s-ar putea obține economisiri agricultura ar putea utiliza și mai mult uh, combustibili regenerabili, însă actualele sisteme fiscale nu oferă suficiente stimulente. Irigațiile sunt consumă uh, de asemenea foarte multă energie, însă dacă n-am face ar trebui să consumăm și mai multă energie. Din păcate, legislația europeană și cea națională nu prevăd sau nu oferă stimulente pentru efectuarea de irigații. La hectar, în Ungaria de pildă, un fermier ar putea economisi 50 de litri de diesel de motorină dacă ar folosi o metodă inovatoare pentru irigații. În ceea ce privește uscarea. În Ungaria există două instalații de uscare care sunt folosesc ca și combustibil biomasa, însă altele se bazează pe surse de energie tradiționale. La uscare se obțin foarte multe produse secundare care, la rândul lor, ar putea fi refolosite. În ceea ce privește zootehnia, uh, și acesta este un uh, <clears throat> sector uh, interesant. Biogazele nu duc doar la o reducere a energiei în agricultură, ci se mm, există însă și o eliberare de emisii în natură însă nu există legiuitor care să permită folosirea biogazelor sau respectiv să prevadă stimulente în acest sens. Există diferite instalații care produc nu doar curent electric, ci și energie termică cu care pot fi încălzite grajdurile și astfel fermierul ar putea economisi circa 0,5 milioane de euro. Acum, au avut loc modificări și în ceea ce privește agricultura. Uh, în ziua de astăzi, acoperișurile au o formă care să permită și instalarea uh, unor colectori solari. Aici mă vedeți uh, în clădirea Parlamentului European împreună cu un fermier care cultivă ardei și care își încălzește uh, serele cu energie biotermică. Energia biotermică are un rol foarte important în Ungaria. Evident că nu este vorba doar de energie geotermală, ci încălzirea se poate face și cu diferite produse secundare din agricultură. și diferite deșeuri din agricultură pot fi de asemenea arse pentru obținerea energiei termice. În ceea ce privește procesarea alimentelor, la noi, alimentele se procesează la o temperatură scăzută spre deosebire de siderurgie, de pildă. În siderurgie ar fi foarte dificilă utilizarea energiilor regenerabile. La noi, în procesarea alimentară, însă ar fi posibil acest lucru. Și de asemenea și rezidurile alimentare ar putea fi utilizate pentru obținerea de energie. Ați văzut în diapozitul precedent o fabrică din uh, industria procesării cărnii de pasăre care folosea și deșeuri din producție pentru încălzire. Se pot obține astfel circa 4 MW pe oră și se pot folosi și alte deșeuri, evident. În ceea ce privește procesarea uleiului de floarea soarelui, s-ar putea obține energie și din cojile sâmburilor de floarea soarelui, semințelor, îmi cer scuze. Mai există și altă fabrică în care se procesează resturi din industria alimentară. În Cheșcheme, de pildă, se produce sos de roșii concentrat și atât cojile cât și sâmburii din roșii sunt folosite pentru producerea energiei deșeuri care înainte erau aruncate. Tot în Ungaria mai există și o fabrică de izozahăr care dispune de instalații de ardere pentru cojile de semințele din floarea, de floarea soarelui obținându-se astfel o economisire majoră care ar corespunde necesarului energetic unui oraș de 120.000 de locuitori. Există fonduri europene care sunt disponibile, la care fermierii apelează pentru astfel de investiții ar fi important să fie finanțate doar acele proiecte care nu duc la o sporire a emisiilor de dioxid de carbon. Există multe proiecte alternative care pot duce la economisiri. Eu consider că nu ar trebui finanțate proiecte din bani europeni unde <clears throat> ar putea fi folosite energii regenerabile, însă investitorii optează totuși pentru energii sursele de energie tradiționale. Am văzut proiecte în Ungaria unde clădirile erau încălzite cu gaze naturale sau cu alt carburanți fosili, deși în Ungaria ar fi disponibile foarte multe uh, surse de energie regenerabile. Ar trebui folosite și produsele secundare din producția de biogaze aici. Există oricum uh, proiecte unde legislația europeană practic uh, împiedică investițiile în astfel de sectoare inovatoare. În această poză vedeți deșeurile de grajd care de asemenea ar putea fi folosite pentru obținerea de energie. Merci, merci beaucoup. Mulțumesc frumos! A fost uh, o mare plăcere să vă ascultăm în cadrul comisiei noastre. Și trecem acum mai departe la domnul profesor Filip Barre, Universitatea Catolică din Louvain. Aveți și dumneavoastră 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, vă mulțumesc și pentru invitație. Obiectivul meu astăzi este să vă vorbesc despre Tra- tranziția Europei către o agricultură eficientă în, uh, din punctul de vedere al resurselor, nu doar în ceea ce privește sistemul agricol, ci și în ceea ce privește sistemul uh, alimentar. Concluzia prezentării mele este că traiectoria actuală nu este o opțiune. Trebuie să reducem impactul agriculturii și pentru asta trebuie să schimbăm practicile. Însă aceste practici au nevoie de noi stimulente. Aceste stimulente pot veni de la nivel politic sau de la consumatori, acesta fiind un schimb care uh, vizează întregul sistem alimentar. De ce așadar această schimbare? Fiindcă după Revoluția Productivistă a secolului al XX-lea, cu Revoluția Verde mai ales, astăzi ne aflăm în fața unei nevoi de a crea o agendă nouă pentru agricultură și uh, mă gândesc aici la raportorul special al Națiunilor Unite, Olivescu Cute, uh, um, care în raportul său din 2010 spune că cele trei mize ale agriculturii de astăzi sunt dreptul la alimentare, adică oamenii trebuie să poată să se hrănească. Al doilea, echitatea adică să reducem inegalitățile între agricultori și mai ales între agricultorii din nord și cei din sud, în special pentru agricultorii din sud, care sunt printre populațiile cele mai sărace ale planetei și, în al treilea rând, durabilitatea, adică să practicăm o agricultură care să poată fi practicată și în anii următori, deci care să nu compromită posibilitățile de a face agricultură în viitor. Așadar, trebuie să schimbăm modul în care vedem nu doar producția, ci și veniturile și uh, profitabilitatea și totodată să schimbăm impactul, mai ales asupra schimbărilor climatice. Miza este aceea de a ieși din această poveste a intensificării care până la începutul secolului al XXI-lea s-a referit la creșterea randamentului, fără impact negativ asupra mediului. Dar secolul al XX-lea a văzut o triplare a randamentului la nivel mondial, însoțită de uh, cauze majore, poluare, poluarea solului, poluarea apei, impact asupra schimbărilor climatice. Am fost naiv și am făcut asta o perioadă, dar acum, în secolul al XXI-lea, nu mai putem merge în aceeași direcție. De altfel, miza a fost reluată într-o lucrare Vedeți aici obiectivul pe 2050 și cu portocaliu câștigurile în ceea ce privește uh, productivitatea, iar cu verde pro- estimările asupra um, impactului uh, ecologic. Trebuie să reușim să creștem producția pe de altă pe o parte, dar pe de altă parte să reducem impactul asupra mediului, pentru că el nu este sustenabil dacă vom continua așa cum am făcut-o până acum. Aceste lucruri au fost documentate, vedeți la stânga creșterea randamentului, la dreapta creșterea impactului în ceea ce privește azotul, distrugerea apelor, fosfații. Și ideea este ca acum să alegem o traiectorie pe care să reducem impactul fără să pierdem din randament. Este foarte dificil de făcut asta din punct de vedere tehnic. Cred că trebuie să acceptăm, cel puțin tranzitoriu, și o reducere a randamentului, care nu trebuie să fie incompatibilă cu uh, eliminarea foametei la nivel uh, mondial, pentru că vor, eliminarea foametei ține de sărăcie și nu de producție. Uh, deci, pe de, o, în primul rând, o parte din agricultorii din lume sunt în punctul A și aceștia ar putea să evite trecerea, ocolirea printr-o agricultură cu impact negativ și să meargă direct către punctul 3, adică o agricultură mai productivă cu impact minim asupra mediului înconjurător. Acesta este traiectoria agriculturii biologice și uh, traiectoria pe care o revendică și agroecologia un scurt grafic pentru a vedea de ce creșterea în productivitate nu este o necesitate absolută. Cu albastru, linia întâi este, se referă la creșterea producției la nivel mondial, cu roșu evoluția populației. Deci vedeți că din anii 60 încoace productivitatea pe locuitor pe, din planetă crește. Însă avem încă sute de milioane de persoane care suferă de foame. Nu țin să vă demonstrez eu asta, puteți citi documentație care vă arată că miza e mult mai complexă decât cea a productivității. După cum spuneam, este mai întâi uh, problema sărăciei. Ce este agroecologia? Vorbim mult de ea. Agroecologia este, în primul rând, o chestiune de principii. Se vorbește foarte mult de practici agroecologice, dar trebuie să țineți seama de faptul că agroecologia s-a bazat pe principii. Principii ecologice, folosirea parcimonioasă a resurselor, recurgerea la diversitate, la recicl- întoarcerea la reciclare și un interes pentru sol. Apoi, principii metodologice, co-designul, co-inovarea, participarea și principii socioeconomice bazate pe cooperare, comerț corect, preț corect și circuitele scurte. De fapt, agroecologia este o viziune sistemică și prin asta vrem să spunem că este o viziune bazată pe interacțiuni care are în vedere mai multe puncte de ieșire, nu doar unul singur cum este productivitatea și încearcă să găsească cele mai bune compromisuri. Așadar, convingerea mea și sunt de acord cu alte persoane din agroecologie este că trebuie să abandonăm sistemul cu singurul obiectiv productivitatea și veniturile celor mai mari actori ai acestuia către, și să mergem către un sistem multifuncțional, adică unul care să aibă totodată mize ecologice, dar și economice și sociale. Uh, și această deplasare, această tranziție trebuie să se bazeze pe o gândire sistemică, nu doar pe agregarea de bune exemple și așa mai departe. Acestea sunt importante, însă dimensiunea sistemică trebuie să stea în centrul reflexiei noastre. Și să vă explic de ce. Iată aici un grafic al unui studiu realizat în Belgia. Vedeți diverse tipuri de producție de lapte, unele bazate pe pășunat, altele pe utilizarea uh, de cereale, în special porumb, și vedeți că uh, cel bazat pe cereale este cel mai bun din punct de vedere economic, dar avem sisteme bazate pe pășunat, punctul verde de sus, care nu sunt atât de proaste din punct de vedere economic și sunt mult mai ecologice. Întrebarea este, facem o alegere pur economică sau găsim un echilibru între cele două dimensiuni? Uh, și în special, între cele două cazuri, există agricultori care nu se descurcă, cei cu roșu. Și atunci, întrebarea cheie este să știm ce traiectorie vor adopta. Vor urma oare traiectoria cea mai interesantă din punct de vedere economic sau pe cea din punct, mai interesantă din punct de vedere ecologic. La această tranzacție trebuie să ne gândim și pentru a ne gândi la ea trebuie să lucrăm întotdeauna pe cele două axe. Axa de mediu, aici X, și axa socioeconomică, aici Y. Prin socioeconomic, mă refer la dimensiunea ocupării forței de muncă, pentru că una din marile mize ale agriculturii secolului al XXI-lea în Europa este să dezvolte zona rurală și să ofere locuri de muncă acolo. Ei bine, aceste două dimensiuni sunt și mai ales dimensiunea socioeconomică este în mâna actorilor și a consumatorilor, în timp ce cea ecologică este în mâna agriculturilor, agricultorilor. În acest sistem, de fapt, poziția diverselor sisteme ține de politicile publice, mai ales de cele de prețuri, ale prețurilor. Dacă creștem prețurile uh, produselor bio, iată lucrurile se schimbă în sistem și se fac alte compromisuri. De fapt, trebuie să ieșim dintr-o dintr uh, formă de raționament care se bazează uh, pe un singur lucru, și ci mergem către unul care acoperă tot lanțul valoric. Întrebarea este cum putem acționa asupra acestui sistem? Putem acționa asupra prețurilor? Apoi putem complica și mai mult sistemul spunând că uh, el, într-adevăr, este uh, extrem de complex. Am pus această uh, imagine elaborată de o companie uh, belgiană împreună cu un coleg de-al meu, doar ca să vă arăt că sunteți în această schemă, sunteți aici, sus. Și puteți, în calitate de persoană care lucrează asupra politicilor publice, puteți să acționați atât asupra agricultorilor, cât și asupra consumatorilor și asupra legăturii dintre cei doi. În calitate de expert, de ce cred eu că este important să existe o acțiune publică de acest gen? Pentru că, de fapt, după cum am spus deja, durabilitatea agriculturii noastre, faptul de a face o agricultură eficientă din punct de vedere al resurselor, necesită compromisuri o durabilitate mai mare implică o scădere ușoară, dar totuși o scădere a productivității. Și dacă productivitatea scade, trebuie să ne gândim că se va schimba și comportamentul consumatorilor. Pe de o parte, vor fi dispuși să plătească un preț mai bun pentru alimentele lor, pe de altă parte, dacă ne gândim la scară mondială, e posibil să existe Uh, transformări în ceea ce privește consumul de produse uh, vegetariene uh, comparativ cu cel de produse animale. O mai bună dezvoltare rurală presupune o mai bună legalitate între agricultori. Dacă ne bazăm doar pe regula dezvoltării fermelor, o să ajungem să nu mai avem agricultori, ci doar gestionari de mari suprafețe de terenuri. Cred că toate analizele aceasta acest lucru și atunci pentru a ajunge la creșterea egalității între agricultori, trebuie să schimbăm raportul de forțe în cadrul, în interiorul sistemelor alimentare. Această schimbare a raportului de forțe nu poate să se facă doar prin pledoarii, ci implică și identificarea și eliminarea a așa numite, numiților factori de blocare, adică uh, sistemele actuale sunt blocate de anumite norme și anumiți actori. Iată așadar, în încheiere, dați-mi voie să mai spun că una dintre marile provocări ale unei agriculturi mai eficiente din punctul de vedere al resurselor este identificarea și depasarea, depășirea acestor blocaje și intrarea într-o etapă de tranziție care să presupună construirea de capacități, crearea de inițiative și o să vedeți astăzi exemple de asemenea inițiative, uh, capacitatea de a propune modele pertinente pentru agricultorii actuali, pentru că, din punctul meu de vedere, ei reprezintă purtătorii tranziției și, totodată, o coerență uh, adică să nu cere agricultorilor să facă un lucru, uh, impunându-le un sistem alimentar care îi împiedică să facă tocmai ceea ce noi le cerem să facă. Asta, prin asta mă refer, uh, la asta mă refer atunci când vorbesc de consecvență. Și revin la mesajul cheie. Pentru a schimba impactul trebuie să schimbăm practicile și aceasta este revoluția tehnică. Apoi, pentru a schimba practicile, avem nevoie de noi stimulente pentru agricultori. Pentru mine aceasta este revoluția socioeconomică și trebuie să schimbăm totodată sistemele alimentare, să ne gândim la sisteme alimentare și pentru acest lucru avem nevoie de uh, viziune politică pentru a susține aceste schimbări. Deci pentru mine tranziția nu este doar un slogan, ci și un subiect de cercetare de care se ocupă deja mulți cercetători. Vă mulțumesc pentru atenție. Euh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte detaliată și foarte interesantă. Cu siguranță vom putea să discutăm despre ea imediat. Dau acum cuvântul domnului Kevin Morel de la Paris Saclay pentru 10 minute. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Eu aș dori să vă dau exemple concrete legate de ce a spus și colegul meu acum. E vorba de cazuri specifice de uh, exploatații agricole din nordul Franței, care arată că un mod de lucru ecologic permite o gestionare mai eficace a resurselor și, de asemenea, o viabilitate economică sporită. Prea adesea soluțiile ecologice sunt considerate ca uh, frâne, însă nu este așa. Aceste practici se petrec la fermă, dar și în colaborări mai largi, colective. Eu uh, lucrez uh, studiind niște ferme specifice, microferme, care se dezvoltă tot mai mult în Franța. Au uh, o creștere foarte importantă. E vorba de ferme producătoare de legume, conduse de așa numiții neoagricultori, neoțărani. Sunt persoane care nu vin, de fapt, din mediul rural, au um, educație, o educație de nivel superior și doresc să lucreze în agricultură pentru a obține tocmai o mai mare durabilitate. Acești tineri, când ajung să lucreze în exploatații agricole, nu doresc exploatații mari și foarte specializate, ci doresc ferme mici cu practici foarte diverse și practici ecologice. E vorba de ferme cu mai puțin de 1,5 hectare ca suprafață. Sunt persoane care practică asocierea de culturi. Vedeți că pe același metru pătrat uh, se cultivă și salată, și morcov, și ridic. E un tip de cultură foarte productiv, foarte divers și se pune accentul pe habitate, pentru biodiversitate. Acești agricultori încearcă să participe la o dinamică locală, colaborând cu cei din satele din jur pentru a crea dezvoltarea rurală. Poate că vi se pare doar o modă hippie, însă în cercetarea noastră de doctorat am încercat să vedem cât de practic este și cât de mare este viabilitatea economică a acestui tip de exploatație și vă pot prezenta concluziile unui studiu pe 20 de microferme din nordul Franței. Nu am să intru în detaliile fiecărui diapozitiv. Noi am dorit să comparăm trei sisteme. Coloana din dreapta din tabel, Diversified Market Gardening, este un scenariu de uh, cultivare de legume diversificată în Franța, de tip clasic, cu uh, tractor, cu uh, arat lucratul solului la modul dur, folosindu-se uh, și îngrășăminte și produse fitosanitare. Este uh, coloana de comparație din dreapta. Și apoi mai avem două scenarii de microferme pe suprafețe mai mici, cu practici ecologice, cu îngrășăminte ecologice, rotația culturilor și așa mai departe. Primul scenariu este complet uh, bazat pe muncă manuală, nimic nu este motorizat, în a doua coloană avem un compromis între munca manuală foarte intensă și motorizare, cu un nivel intermediar de motorizare pentru uh, un arat uh, ușor. Vedeți, uh, dacă ne uităm la indicatorul de impact asupra mediului, comparația este următoarea între cele două sisteme uh, pe care le prezint și sistemul clasic. Se consumă mai puțin combustibil solul uh, este mult mai puțin uh, afectat, pentru că este mult mai puțin arat. Și dacă ne uităm la practicile ecologice la nivelul fermei, vedem că se folosesc foarte puțin în primele două scenarii îngrășăminte uh, chimice, ceea ce reduce foarte mult costurile. Aceste microferme susțin biodiversitatea și deci au și rezultate sporite. Dacă ne uităm la indicatorii economici, noi ne-am bazat pe exploatații care există deja, dar sunt foarte la început. Așadar, m-am bazat pe niște uh, date reale, cărora le-am aplicat o modelare ca să văd uh, unde se va ajunge. Am testat o mie de scenarii și se vede că, în medie, microfermele produc mai mult pe unitate de suprafață nu am aplicat formula tone pe hectar, ci uh, coșuri de legume pe săptămână. Dacă se oferă... Am încercat să văd câte coșuri de legume se pot produce la hectar și veți vedea că în primele două sisteme, foarte intensive și foarte ecologice, se pot produce 100 de coșuri pe hectar în primul scenariu și uh, de două ori mai mult în al doilea scenariu. fără uh, fără tractor, dacă nu se folosește tractorul, cultur, uh, culturile pot fi plasate mult mai des, nu trebuie lăsat loc între rânduri ca să treacă tractoarele și deci se poate cultiva mult mai mult. Și uh, în ceea ce privește șansele de viabilitate economică, acestea sunt mult mai mari în scenariile alternative decât în scenariul clasic. Este interesant și că această viabilitate se aplică la suprafețe mult mai mici. Suprafața medie cultivată este în primul scenariu aproximativ 3.000 de metri, în al doilea aproximativ 6.000 și în scenariul clasic avem peste un hectar. Așadar, potențialul de creare de locuri de muncă pe o suprafață mai mică este mult mai mare în scenariile alternative, ceea ce e foarte interesant. Spuneam că acești agricultori încearcă să lucreze după principiile ecosistemului, să uh, se înscrie în ecosistem, dar și să colaboreze cu vecinii și nu neapărat cu oameni care au aceeași viziune asupra agroecologiei, ci și cu oameni uh, care practică agricultura convențională. Iată, în uh, Bretania avem un exemplu, un studiu de caz E vorba de o fermă care cooperează și cu o fermă tradițională de 80 de hectare și cu o uh, uh, berărie. Ideea este să se folosească eficient resursele și să se lucreze și la ferma respectivă, dar și să se și colaboreze cu alte ferme, pentru că unele ferme produc uh, deșeuri, bălegar, care poate fi utilizat în alte ferme atunci când fermele colaborează la nivel local, se pot recicla mai multe uh, materii prime la nivel local, ceea ce permite să nu se depindă de actori externi. Nu am să intru în detalii, însă cele două exploatații și producătorul de legume și uh, crescătorul de animale care produce lactate pot să folosească același tractor. Uh, au un sistem de captare de energie cu care alimentează acel tractor și își uh, pun produsele la oaltă pentru a vinde împreună uh, în piețe, ceea ce permite o uh, distribuție mai eficientă. Așadar, în teritoriu este posibil să se sporească eficiența resurselor. Această colaborare între agricultori are un impact puternic și asupra vieții locale, pentru că teritoriul devine mai atractiv. Am pus în paranteză pe schemă un viitor producător de brânzeturi. Această rețea de colaborare este atât de interesantă încât vin terți din exterior care doresc și ei să participe și creează proiecte cum ar fi ideea aceasta de producere de brânzeturi. Vedeți în imaginea uh, de jos cum arăta satul înainte, era aproape în ruină și acum în acel sat au venit tineri, au construit, au renovat case pentru că satul a revenit la viață. Și deci există un impact pozitiv și asupra dezvoltării rurale. Îmi pare rău că prezentarea nu se vede bine, imaginile sunt foarte mici, dar am să încerc să vă explic eu despre ce este vorba. Această colaborare permite, amelior, permite o utilizare mai bună a resurselor. Când vorbim în agricultură de utilizarea resurselor, înseamnă că în politică nu trebuie să ne axăm doar pe unitatea fermă, ci să avem în vedere dimensiunea teritorială, colectivă. Această dimensiune este foarte importantă și pentru inovare, pentru că atunci când uh, analizăm practici bazate pe ecosistem, înseamnă că practicile generice dezvoltate în laborator nu mai funcționează. Un ecosistem este un lucru complex cu diferite variabile, trebuie cunoscut solul, trebuie cunoscută clima și asta nu se poate prevedea în laborator. Trebuie să avem informații direct din teren și cei care cunosc cel mai bine terenul sunt chiar agricultorii. Așadar, ă, abordarea științifică trebuie schimbată și e nevoie de un parteneriat sporit între oamenii de știință și agricultori. Aveți un exemplu în cele trei imagini din partea dreaptă sus a uh, diapozitivului. E vorba de um, o cercetare efectuată în Lorena, finanțată de Ministerul de Agricultură, la care au participat uh, mai mulți producători de legume, care au uh, introdus practici verzi, au creat uh, unelte manuale adaptate la uh, un mod manual de a lucra pământul, uh, și puteți vedea că este foarte inovator. Acum aceste unelte se vând online și sunt disponibile pentru un număr mare de producători de legume. Iată deci că apar resurse și, cum spuneam, se creează o dinamică locală care influențează dezvoltarea rurală și care atrage oameni în regiune. După acest program de cercetare, eh, rezultatul este că de la 8 producători de legume bio în Lorena s-a ajuns, eh, în, în anul 2000, s-a ajuns acum la 120 în 15 ani. Și asta eh, și datorită dinamicii colective care s-a creat acolo. Ca un rezumat, vorbind despre implicațiile pentru PAC, agricultorii cu care am lucrat eu au mai puțin de câștigat de pe urma PAC decât alți agricultori, care, pentru că PAC uh, oferă prime la hectar și cu toate acestea e vorba de agricultori cu exploatații mult mai viabile economic care au reușit să se descurce fără subvențiile din PAC, au reușit să facă mai mult cu mai puțin. Ar fi bine să încercăm să-i ajutăm în cadrul primului pilon. Ar fi interesant să se ofere um, asistență per fermă și nu pe hectare, pentru că sunt oameni care au puține hectare. Și vorbind despre acest pilon, ar fi interesant să se susțină inovarea colectivă, pentru că această dinamică colectivă poate să aibă un impact asupra eficienței uh, fermelor, asupra eficienței teritoriilor dar și asupra dezvoltării rurale. Și în încheiere, dacă mai permiteți două vorbe despre programul de cercetare, ca oameni de știință dorim să colaborăm cu agricultorii, să facem cercetare participativă și e greu când încep cercetarea să știi unde ai să ajungi. Pentru că agricultorii sunt uh, puțin flexibili, sunt pe teren, au tot felul de obligații și deci când uh, Problema este că atunci când uh, candidezi la un proiect de cercetare, trebuie să ai deja un proiect de teză, un proiect de studiu. Ar fi mai bine să se facă invers în selectarea uh, dosarelor, să se lucreze selectându-se metoda și nu rezultatele. Să avem o mai mare încredere în oameni, în agricultori, pentru că numai așa vom ajunge la inovații care să și fie mai utile pentru agricultori după aceea. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Domnule Morel, mulțumesc celor trei primi experți pentru aceste intervenții și acum deschidem dezbaterea. Fiecare va avea două minute la dispoziție și vă rog să respectați timpul de vorbire și începe doamna Müller. Ja, Herr Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste explicații interesante din partea tuturor celor trei vorbitori. Pentru mine personal este important ca tranziția energetică să se facă împreună cu agricultura și nu împotriva ei. Și aș dori să vă întreb tocmai și în perspectiva exemplelor date din Ungaria. Este vorba de folosirea energiei solare, energie uh, um, provenită din biogaz, așa cum spuneți dumneavoastră, dar se pune și problema stocării acestor uh, tipuri de energie și între timp există și tehnici care să fie în măsură să curețe metanul provenit din instalațiile de biogaze, astfel încât uh, acesta să poată fi <clears throat> introdus în rețelele de gaze naturale. Și comparația cu combustibilii de primă generație sau în comparație cu acestea este important să nu producem doar ulei de ulei de rapiță, uh, astfel încât să putem să producem singuri și să nu mai depindem așa de mult de importuri. Eficiența resurselor și schimbările climatice funcționează împreună cu agricultura doar în condițiile în care se oferă consultanță fermierilor și uh, acest lucru să fie inclus chiar și în pregătirea profesională a fermierilor. Și aș avea o întrebare către vorbitorul din Franța, cum puteți asigura o repartizare a suprafețelor pentru fermele mici? Eu cred că în domeniul politicii agrare am putea uh, face în așa fel încât uh, să capacităm IMM-urilor din domeniu, acordându-le un acces mai bun la finanțare. Mulțumesc. Domnul Rope. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, nuoširdžiai dėkoju Mulțumesc. În primul rând, aș dori să le mulțumesc uh, oaspeților noștri în mod uh, sincer pentru că ne-au oferit uh, explicații interesante și exemple pertinente. Toate aceste lucruri pe care le discutăm sunt importante pentru viitorul nostru și probabil va trebui să ținem cont de ele atunci când vom ajunge la revizuirea politicii agricole comune. Cu siguranță va trebui să consultăm fermierii pentru a putea discuta împreună cu ei proiectele pilot. Recent am citit un studiu efectuat de un cercetător uh, din Statele Unite care se referă la utilizarea canalizării măsura respectiv a deșeurilor de graj, cred că era vorba, um, <clears throat> reciclarea acestora pentru a le transforma în combustibil. Ar trebui să profităm de acest lucru și pentru a produce energie din, în Europa. Probabil că o nouă generație de combustibil se va naște astfel. Care este opinia dumneavoastră cu privire la viitorul acestui domeniu? Ar putea fi de asemenea o sursă regenerabilă importantă. Mulțumesc, domnule Roper. Acum cuvântul domnul Flanagan. Uh, thank you very much, Mulțumesc foarte mult. Au fost prezentări foarte interesante. De multe ori când suntem aici, auzim de tot felul de crize în diferite sectoare și ce putem face. Și este foarte plăcut să auzim și știri bune din partea uh, a vorbitorilor invitați. Afirmația care se face este că fermele mari probabil beneficiază de mai mulți bani decât cele mici. E foarte adevărat, ca și multe alte lucruri care s-au spus. Și acest lucru trebuie să se schimbe, pentru că vrem ca oamenii să rămână la țară, să fie legați de pământurile lor, și acele proiecte de succes cred că ar trebui copiate. Vis-a-vis -vis de uh, ceea ce spunea domnul Gladfelder, vis-a-vis -vis de gaze naturale și modificări anaerobe, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de eventuale modificări la ceea ce privește pesticidele. Este o problemă și în Irlanda atunci când este vorba de producția de carne de vită și de lactate. Se fac presiuni pentru închiderea acestui cerc. Și mm, astfel de proiecte acum uh, au fost inițiate în uh, Olanda, unde statul închiriază anumite suprafețe către fermieri. Nu putem ignora ce spun oamenii vis-a-vis -vis de presiunile cu care se confruntă fermierii. Mă întreb, uh, domnule Gladfelder, dacă propunerile în ceea ce privește legislația în domeniul îngrășămintelor ar putea avea un efect aici. Și pe ceilalți vorbitori aș întreba dacă există pe viitor uh, posibilitatea ca uh, fermierii să se și hrănească în activitatea lor. Cred că acesta ar fi lucrul cel mai important. Într-unul dintre graficele prezentate, e clar că deja putem hrăni lumea, dar ar fi mult mai ușor dacă Europa nu ar mai produce arme care aruncă în aer aceste câmpuri fertile și mâncarea nu ar trebui să devină uh, un bun comercial, ci să rămână un aliment. Domnule Agnew. Vorbim despre utilizarea regenerabilelor în agricultură, lucru de dorit atunci când vorbim de economia din energie, dar nu ar trebui să ne gândim că prin asta salvăm lumea, pentru că nu despre asta este vorba. Dioxidul de carbon este privit însă ca dușmanul în această cameră, dar uh, de fapt este prea puțin dioxid de carbon pentru toate plantele care se uh, de, de, de care plantele au nevoie. Iar aceste particule anaerobe din uh, cadrul digestiei de asemenea ar trebui folosite. Uh, însă um, energia uh, se consumă și în zilele foarte călduroase um, din panourile solare când este nevoie de răcire. Dacă vom uh, continua cu proiecte de acest gen, uh, cei săraci vor uh, avea de plătit factura. Dacă e vorba de economisirea de energie, glifosatul este cheia în acest sens, dar Uniunea Europeană este împotriva acestuia. Sigur, este nevoie de crearea de locuri de muncă, dar dacă nu avem uh, tehnologizare, atunci ar fi vorba de sute de oameni care să uh, folosească, care să meargă pe câmp și să se ocupe de buruieni și n-am avea cum să-i plătim pe toți sau alimentele ar fi mult prea uh, costisitoare. Mulțumesc, domnul Erdos. Mulțumesc, domnule președinte. o agricultură eficientă din punct de vedere a utilizării resurselor. Știm că există aici un decalaj destul de mare între UE15 și statele din Europa de sud-est. Vă întreb, domnule Gladfelder, cum priviți dumneavoastră potențialul din sud-estul Europei, astfel încât să putem... Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez foarte mult această dezbatere ca fiind uh, absolut necesară, deoarece componenta energetică este extrem de importantă, ceea ce înseamnă prețul final a oricărui produs pe care îl punem pe masă și cu toții suntem în primul rând consumatori și evident pe urmă și agricultori și fermieri și așa mai departe. Uh, aș dori să mă refer la componenta vis-a-vis de ceea ce înseamnă irigațiile în agricultură. Am reținut acest lucru și știm cu toții că acolo unde terenurile sunt irigate, evident că avem o creștere a producțiilor și este mult mai bine utilizat terenul și așa mai departe. Însă, în același timp, avem un factor limitativ în folosirea acestui sistem uh, la nivel european generat de componenta uh, de energie. Fie că vorbim de energie electrică, fie că vorbim de energie care este dată de petrol sau de uh, motorină. Și atunci vă întreb, nu ați evaluat care este factorul limitativ sub acest aspect, de ce nu putem folosi irigațiile sau, altfel spus, nu apreciați că energia solară ar putea să fie folosită mult mai eficient în acest uh, domeniu? Pentru că, sigur, colegul din spate, Agniu, spunea că uh, este posibil să avem nevoie și să răcim anumite, mă rog, anumite perioade ale anului. Așa este, însă eu cred că totuși energia solară este insuficient folosită în momentul de față în agricultură, pentru că bună parte din uh, perioada agricolă se suprapune cu ceea ce înseamnă um, nu soarele, ori soarele nu taie factură și asta trebuie să reținem chestiunea asta și din păcate eu cred că nu folosim suficient de eficient această resursă pe care noi o avem la îndemână, care poate să fie folosită și pentru a porni instalațiile de irigat foarte bine, care poate să fie folosită și la ceea ce înseamnă procesul de uscare um, a forajelor pe care am văzut că l-ați uh, atins și de aceea v-aș întreba care este totuși factorul limitativ în ceea ce înseamnă folosirea pe o scară mai largă a energiei solare. Mulțumesc! Merci, merci, Monsieur La parole est à Madame McGuinness. Doamna McGuinness. Thank you, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și uh, experților pentru contribuții. Vis-a-vis de prima prezentare, bine ați revenit, domnule Gladfeld, dar le face plăcere să vedem aici. Spuneați că regulile europene pot fi un obstacol în calea progresului. Poate puteți să ne oferiți mai multe specificații în acest sens, unde s-ar impune modificări. În al doilea rând, ce ar putea face statele membre fără uh, orientare din partea Uniunii Europene pentru ca aceste lucruri să se întâmple? Apoi, vis-a-vis -vis de această discuție vers, în ceea ce privește uh, agricultura IMM versus mare, intensivă versus ecologică. Fermierii care dispun de suprafețe mici trebuie să fie mai eficienți, pentru că altfel se descurcă, iar cei care dispun de suprafețe mari își permit uh, luxul de a fi mai puțin eficienți. Nu ați vorbit însă de cercetarea care se efectuează în domeniu și dacă există capacitatea în statele membre pentru a aduce uh, informațiile la nivelul fermelor. Pentru că fermierii, sigur, ne, spune, ne spun că vor să facă să fie eficienți din punct de vedere a resurselor, pentru că e normal pentru ei. Dar eu cred că este o problemă de informare până la urmă în multe state membre. Am fost fascinată de microferme mi se pare o evoluție interesantă. La noi există și așa numitele ferme de îngrijire, care de asemenea suscită interesul societății. Dacă fermierii uh, nu mai se pot uh, hrăni din activitatea lor, uh, trebuie să lucreze și altundeva. Cum am putut ce am putea să facem pentru ca să revină la agricultura în gospodării mai mici, în care, evident, sigur să se ocupe și de buruieni. Domnul Häusling. Domnule Gladfelder, sunteți cunoscut uh, pentru faptul că aveți o părere foarte pozitivă în ceea ce privește energiile uh, regenerabile și din uh, biogaze. În Germania avem uh, 15 ani de experiență în acest domeniu. Acum 15 ani și eu eram mai optimist, însă acum după 15 ani știm că utilizarea porumbului pentru producerea de biogaze duce la un bilanț energetic negativ. 50-60% din suprafețe se cultivă astfel cu astfel de porumb și nu este o alternativă pentru că dispar și pășunile și cu cultivarea de porumb se ajunge la o emisii mult mai mari de dioxid de carbon decât în cazul suprafețelor verzi. În ceea ce privește rapița, suprafețele cultivate cu rapiță sunt mult mai mari decât ar impune o echilibrul necesar. Eu cred că utilizarea lemnului, a resturilor uh, din lemn și a deșeurilor de graj, respectiv a bălegarului, sunt singurele resurse uh, care ar putea fi folosite în mod eficient pentru producția de biogaze. Atunci când uh, spuneți că resursele trebuie folosite mai eficient, sigur că noi verzi suntem de partea dumneavoastră. Există resurse precum fosfații care sunt limitate, la fel și calium și trebuie să producem suplimentar azot care consumă uh, foarte multe resurse pentru producție. Și nu putem reveni uh, la o agricultură durabilă decât dacă vom promova pe viitor resursele naturale. Mulțumesc, doamna Tamara Neuschar. Ganz herzlichen Dank. Ich habe keine Frage, aber... Mulțumesc foarte mult. Eu nu voi veni cu o întrebare, dar am două idei pe care aș dori să le susțin. Spuneați că există momente în care atât politica cât și fermierul pot să ia o decizie. Sigur, este o afirmație banală, dar de multe ori se spune aici că nu există această posibilitate de decizie. Ca și cum ne-am afla pe o scară rulantă care merge într-o direcție și că trebuie să continuăm acum așa pentru că este singura cale. Eu aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că Ați arătat foarte clar că politica poate să și revizuiască anumite decizii, dar și că fiecare fermier poate să-și ia propriile decizii și să opteze între mai multe soluții. Cred că se impune să subliniem aceste lucruri, pentru că se tot spune aici că aceste posibilități de decizie nu ar exista. Și în al doilea rând, vreau să mai subliniez, așa cum ați uh, spus și dumneavoastră, nu este vorba de creșterea productivității, de recolte mai mari. și la noi aceste lucruri uh, nu se bucură de un consens. Unii dintre noi cred că trebuie să hrănim lumea. Unii consideră că noi în Europa trebuie să producem suficient pentru a hrăni restul lumii. Dar dacă ne gândim la politica noastră agrară, nu trebuie să vedem lucrurile doar din perspectiva productivității, ci și a efectelor asupra mediului înconjurător. Pentru că vedeți că până la urmă trebuie și noi să recunoaștem că nu trebuie noi să hrănim lumea, nu trebuie noi să acaparăm suprafețele altora cum se uh, întâmplă în momentul de față și avem uh, cu certitudine posibilitatea de a lua propriile decizii. Mulțumesc! Merci, merci pour cette... Mulțumesc pentru intervențiile și întrebările dumneavoastră care se adresează celor trei intervenții bogate și complementare una cu cealaltă. Nu o să deschid, redeschid dezbaterea, însă aveți fiecare câte trei minute ca să încercați să schițați câteva răspunsuri la întrebările care vi s-au adresat. Și conform normelor Parlamentului acestuia, uh, iată, aceste dezbateri sunt uneori foarte strânse ca și timp Însă, oricum ar fi, domnule uh, Gladfeller, încep cu dumneavoastră răspunsurile. Mulțumesc, domnule președinte. În permanență cer uh, timp suplimentar, dar uh, o să încerc și să mă descurc cu timpul alocat. Însă să știți că în comisie, în 10 ani cât am fost parlamentar, n-am reușit niciodată să vorbesc chiar 10 minute. Totdeauna m-am adaptat. În primul rând, în ceea că în primul rând, în ceea ce privește biogazul, este justificată observația uh, și este justificat să se utilizeze uh, dacă se produce la mod durabil și dacă se folosește și uh, curent electric produs în mod durabil. De altfel, Parlamentul European a realizat un raport pe această temă care susținea utilizarea biogazului. În ceea ce privește utilizarea biogazului, se pune întrebarea ce facem cu, ce, cu cantitățile rămase, pentru că iarna acelea pot fi folosite pentru încălzire, însă ce facem vara cu căldura suplimentară degajată? Uh, ne putem gândi la stocarea ei, asta ar fi cel mai logic. În ceea ce privește biocombustibilii, aceștia au foarte multe produse derivate, cum ar fi proteina. În ceea ce privește uh, deșeurile, a pus domnul Agnew o întrebare. Și pot să vă spun că un institut de cercetare a uh, făcut un studiu Uh, ca să vadă cât uh, combustibil se regăsește în apele rezituale și uh, rezultatul este de 130 de tone, ceea ce valorează 6,5 milioane de euro. Deci ar fi suficient pentru populația Ungariei. Este o cantitate enormă de biocombustibil care ajunge în apele reziduale și apoi în uh, oceane și mări. Este o pierdere. În ceea ce privește biogazul, am uh, vizitat un prieten care are o instalație de uh, producție de biogaz. Acum instalația sa este funcțională și rentabilă, însă Stați puțin, voiam să vă mai arăt diapozitivele, dar nu se poate. Însă um, are produse derivate care nu pot fi uh, folosite. Uh, substanțele uh, substanțele derivate, cum ar fi bălegarul lichid, nu mai pot fi folosite sunt produse care nu mai pot fi folosite în agricultură. Și de deci ce apare de aici o contradicție. În ceea ce privește folosirea cenușelor din uh, instalațiile de încălzire uh, cu biocombustibili, am uh, dat un exemplu în prezentarea mea uh, de um, uh, centrală care produce 3,7 kW de energie uh, și uh, produsele uh, derivate sunt și cenușe și cenușele nu mai pot fi refolosite, cu toate că în cenușă se regăsesc de fapt aceleași elemente care erau în uh, materiile prime folosite inițial. uh, sulf și alte elemente. Și deci în cenușă se regăsesc elemente care ar putea fi teoretic reutilizate. Domnul Erniu s-a referit la uh, dioxidul de carbon și folosirea lui în sere. Ar fi posibil dacă s-ar încălzi serele cu biogaz, atunci s-ar putea stoca CO2-ul Uh, și același uh, răspuns e valabil și uh, la, um, la încălzirea geotermică, pentru că foarte adesea se degajă dioxid de carbon în acest proces. Acum, în ceea ce privește irigațiile, după părerea mea, în acest domeniu nu contează atât de mult energia, ci apa și directiva cadru a apei. Uh, care uh, limitează cantitatea de apă care poate fi folosită pentru irigarea câmpurilor. În Ungaria este o problemă pentru că uh, în unele cazuri nu e voie să uh, uh, irigi decât o zi, două uh, și s-ar putea, dacă s-ar iriga mai mult, s-ar putea produce mult mai multe tone de porumb, de exemplu. Însă trebuie să respectăm principiile din directiva uh, cadru a apei și deci se limitează cantitatea de, uh, de uh, porumb produs în cazul respectiv. În ceea ce privește panelele, panelurile solare, panourile solare, mă scuzați, am văzut și eu un studiu într-adevăr și se pare că ar fi o soluție bună să se uh, alimenteze uh, instalațiile de care cu această energie. Și aș mai avea o observație referitoare la Germania pentru domnul Heusling. În Germania sunt 6.000 de instalații uh, cu, uh, cu producție de producție de biogaz, care folosesc uh, balegar, dar și uh, alte tipuri de um, uh, substanțe pentru alimentarea acestei instalații. Uh, unul de graj, după legarul, uh, sunt folosite pentru alimentarea acestor instalații și uh, um, nu, și nu culturii care trebuie produse pe câmp. Mulțumesc, nu ați mai respectat timpul de data aceasta, dar vă mulțumesc oricum pentru conținut. Trebuie să respectăm regulile și îl rog acum pe domnul Bare să răspundă și mă bazez pe spiritul dumneavoastră de sinteză și pe precizie ca să recuperăm timpul pierdut. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mai întâi, referitor la situația actuală, cred că plecăm de la ideea că situația actuală respectă legile naturale. Momentan, legătura dintre productivitate și venit este determinată de norme politice și de sisteme care nu sunt exclusiv sisteme de funcționare normală a pieței sunt alegeri care s-au făcut astăzi și de aceea cred că este important să amintim acest lucru. În al doilea rând, eficiența sistemului, modul în care stabilim eficiența sa astăzi, nu este determinată în mare parte de agricultori, ci de industria agroalimentară și de normele comerțului internațional modul în care este reglementată piața laptelui, produsele oleaginoase, toate acestea sunt definite de chestiuni esențiale economice. Este o constatare. Singurul lucru este că într-o lume cu resurse limitate, cu schimbări climatice și schimbări de sănătate despre care nici n-am vorbit astăzi, această constatare trebuie pusă în perspectivă și atunci ajung la cel de-al doilea punct, nevoia unei uh, imagini de ansamblu, unei viziuni uh, cu diverse scenarii scenarii. Există un scenariu care se referă la continuarea direcției actuale. Cred că este uh, cel mai ușor pentru că urmează direcția naturală. Întrebarea este dacă acest scenariu poate îndeplini cerințele agendei secolului al XXI-lea în ceea ce privește dezvoltarea resurse uh, rurală, situația mondială și existența resurselor. Momentan nu am dovezi care să-mi arate că acest scenariu este fezabil, date fiind uh, resursele existente și schimbările climatice. Există scenarii alternative cu rupturi mai mult sau mai puțin importante și acestea trebuie explorate cât mai serios cu putință, iar politica trebuie definită în funcție de aceste scenarii, fără a se face doar politici de ajustare și fără a reflecta doar la această adaptare. Aceasta este ideea cercetării. Cercetarea se referă la chestiuni care să pună egal între scenariile alternative, să le verifice și poate chiar să le afirme, să spună că sunt, dacă sunt sau nu false, dar este important să explorăm și alte variante decât cea de astăzi, care să fie durabile pe termen lung pentru toate nivelurile. Și pentru a reveni la nivelul fermei, unul mai redus, sunt de acord cu doamna care spunea că agricultorii trebuie să aibă putere de decizie, dar, după cum am explicat, ei nu au momentan autonomie de decizie. Fac parte dintr-un sistem care, de cele mai multe ori, îi împiedică să ia decizii. Există două dimensiuni și revin la problema irigării. Există două viziuni. Una pe termen scurt, care se referă la creșterea eficienței cu sistem constant, adică în sistemul actual există mijloace de a fi mai eficienți, dar această eficiență face acest decuplaj între productivitate și impact pare limitat în sistemele actuale. Și atunci, pe termen lung și mediu, probabil că trebuie concepute alte sisteme cum, care să implice o mai mare circularitate, o mai mare reloca relocalizare, o mai bună distribuire a veniturilor pe ă, tot parcursul filierei. Aceste sisteme trebuie explorate, fiindcă pe termen lung este necesar un sistem uh, nu doar de eficiență, ci și unul de sobrietate, adică trebuie să ajungem să nu mai avem nevoie de anumite resurse care nu sunt disponibile pe termen lung. Și atunci, evident, această reconfigurare a sistemelor este ceva mai dificil, care va implica mai mult timp și nu va trebui impus agricultorilor imediat, fiindcă presupune o mulțime de constrângeri, ci în viziunea pe care o avem noi despre agricultură, ele trebuie oricum explorate de anumiți agricultori care sunt gata să o facă chiar astăzi și revin la faptul că, de exemplu, în agricultura biologică există această idee de a explora soluții diferite care pot fi folosite de agricultura convențională. Dar am elaborat un raport în ceea ce privește finanțarea uh, cercetării în agricultura biologică la un nivel foarte redus uh, în Europa de astăzi. Închei prin a spune că nu e vorba doar de polarizare, ci de explorare a două viziuni paralele pentru viitor. Mulțumesc, domnule Bare. Are cuvântul domnul Morel. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru reacție. O să mă concentrez pe trei întrebări, încercând să răspund în câte un minut la fiecare. S-a vorbit foarte mult așadar despre folosirea biogazului și a apelor uzate pentru îmbunătățirea eficienței. Însă, după cum spunea colegul meu, atunci când ne gândim uh, la energie, evident putem găsi alte surse, dar prima întrebare care se va pune este unde putem reduce energia de care avem nevoie. Și în ceea ce privește practicile la fermă, știm că există multe practici actuale care consumă foarte multă energie și emit foarte multe gaze cu efect de seră. De, de exemplu, dacă ne gândim la lucrarea, uh, la aratul solului, știm că aceste activități uh, consumă foarte mult timp și foarte multă energie și produc uh, gaze cu efect de seră, fiindcă atunci când lucrăm solul, ceea ce există acolo în sol se degajează în atmosferă. Deci, fie și doar din această perspectivă, în această practică sunt lucruri care trebuie schimbate. Apoi, pentru a vedea cum putem avea o eficiență mai bună în sistemele actuale, bine, ne aflăm într-un sistem foarte motorizat și atunci sunt foarte multe sub suprafețe care nu captează energia solară, însă dacă am vorbit de suprafețe mai mici, am putea vorbi de asociații de cultură, adică o plantă care captează o parte din energia solară și o plantă care captează altă energie. Să ne gândim așadar la sisteme uh, multistratificate pentru optimizarea resurselor. Vis-a-vis de micile ferme despre care am vorbit, venitul acestora, venitul fermei, este singura sursă de venituri pentru agricultori. Nu sunt agricultori cu normă parțială. Trebuie să știți că acești oameni sunt oameni care au avut, aveau altă meserie, dar au ales să fie fermieri. 30% din exploatațiile agricole din Franța la ora actuală sunt ale unor persoane uh, care nu au ieșit doar, nu au făcut doar școală medie. Tinerii au nevoie să viseze, vor să schimbe lumea și atunci îi interesează sisteme care au sens, care creează legături. Prin urmare, trebuie să readucem visul în agricultură fiindcă dacă nu, nu vom mai recupera aceste ferme. Ele cresc tot mai mult și nu se mai găsesc uh, oameni care să ocupe locurile de muncă. Mai am 20 de secunde, așa că o să profit de ele. Europa, în ceea ce, vis-a-vis -vis de ceea ce spuneați că Europa nu, nu e treaba Europei să hrănească lumea. Înainte de cotele de lapte, uh, exportam în Franța uh, lapte în Africa, în cer scuze, lapte praf. Iar acum ne confruntăm cu problema imigrării, așadar uh, ideea de a lăsa uh, restul populației să se dezvolte, să se descurce singură, ea că nu ne duce decât la imigrare. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și pentru rapiditatea răspunsurilor. Intervențiile dumneavoastră ne obligă pentru că ați vorbit și despre dimensiunea globală și despre toate aceste inovări, ne obligă să ne întrebăm care este sensul, cine ce cultivă și care este sensul per total. Vă mulțumesc încă o dată și trecem acum la a doua parte a dezbaterii din această după-amiază și chem uh, lângă mine pe domnii profesor Shannon Harpaz și Patrick Worms pentru intervențiile următoare. Thank you. Merci. Donc cette seconde partie qui va nous donner euh, un aperçu des meilleures pratiques dans, dans le monde. Euh, euh, donc je vais Mulțumesc frumos. Trecem acum la a doua parte a uh, audierii noastre care se referă la cele mai bune practici la nivel global și o să încep cu prezentările experților, după care o să trecem la jocul întrebări-răspunsuri cu membrii prezenți. Uh, și încep prin a da cuvântul domnului profesor Shannon Harpas timp de 10 minute. Vă mulțumesc mai întâi. Thank you very much, Mr. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu vin dintr-o țară mică care a contribuit cu lucruri mici la lume. De exemplu, roșiile cherry și uh, un alt exemplu, irigarea prin picurare. Sper ca prezentarea mea să fie de interes pentru voi toți. Agricultura este cultura noastră, a fost cultura noastră din vremuri biblice până astăzi. Eu vin, vin dintr-o țară uh, cu deșert. Marea parte din uh, țara noastră este deșert. Așa că am învățat să spunem că nevoia te învață. Pentru că nu avem apă și terenul pe care îl avem disponibil pentru agricultură este foarte limitat, iar condițiile deșertice sunt aspre, ca să facem agricultură în deșert, am folosit sistemul de irigare prin picurare, adică dăm plantei exact câtă apă are nevoie și asta direct la fiecare plantă. Astfel putem economisi foarte multă apă și atunci avem recolte bune și folosim sistemul de irigare prin picurare pentru a face ceea ce noi numim fertigare. Adică oferim plantei nu doar apă, ci și îngrășământ, fertilizatori. Acest lucru ne permite totodată să folosim apă, apă reciclată, fiindcă apa se duce direct la rădăcina plantei și nu este pulverizată pe toată suprafața. Deci, Israel este pe primul loc în lume în, la folosirea de apă reciclată din canalizare pentru agricultură. 80% din apa noastră este reciclată. Prin sistemul de irigare prin picurare, am putut să facem deșertul să înflorească și după cum vedeți aici, în această imagine, aveți o zonă deșertică din Israel. În acea zonă avem 30 de milimetri de ploaie pe an. Nu pe oră, nu pe zi, ci pe an. Și totuși, după cum vedeți aici și în alte fotografii, deșertul înflorește, fiindcă putem folosi apa în mod rațional. Avem chiar și acvaculturi în deșert, ceea ce pare complet ridicol. Însă, folosim apa de la uh, centrul de acvacultură pentru a iriga plantele pe care le vedeți în fundal. Astfel, folosim la maxim apa și produsele, deșeurile de la pește sunt transformate în îngrășământ și merg direct la la livezile de smochini. Folosim de asemenea termoviziune, camere um, termice, pentru a vedea unde am folosit suficientă apă sau dacă uh, s-a spart o țeavă și apa um, se irosește acolo. Folosind aceste camere termice, vedem unde este problema și, încă o dată, economisim apă. De asemenea, ne dă ocazia să vedem dacă suprafața noastră, care nu este omogenă, are aceeași productivitate, fiindcă unele zone din teren au nevoie de mai multă apă decât altele și atunci, folosind acest sistem, putem stabili exact unde e nevoie de mai multă apă și unde e nevoie de mai puțină. Faptul că locuiești uh, într-o zonă deșertică înseamnă că trebuie să oferi umbră plantelor. Însă am aflat că um, folosirea de umbră de culori diferite, plase de culori diferite, are un efect asupra recoltelor. Aici vedeți plase de culori diferite și dacă ne uităm ce se întâmplă, vedeți că la plasele albastre sau cele galbene există o diferență la culturile de lupin, de exemplu. Aceste plante au fost uh, plantate deodată, vedeți că aceeași persoană stă lângă ele, însă înălțimea Diferența de înălțime este uimitoare și singura diferență în cultura lor a fost culoarea plasei de deasupra. Asta crește productivitatea și e bine chiar și pentru micii fermieri care pot folosi acest sistem. Cum hotărâm cum să facem um, toate activitățile agricole. Suntem orientați către piață și piața este cea care ne dictează ce să cercetăm. În cazul de față, și clienții s-au schimbat. Prin clienți, eu sunt un reprezentant unui institut de cercetare. Clienții noștri mai întâi au fost um, fermierii. În anii 70 și înainte, fermierii cereau o producție cât mai mare, o productivitate cât mai mare. Apoi, în anii 80, au apărut supermarketurile și acestea voiau ca fructele și legumele să dureze pe rafturi, să ai, reziste pe rafturi cât mai mult cu putință. Așa că am făcut cercetări pentru a crește durata de viață a fructelor și a legumelor pe raft. Astfel, am pierdut din gustul și aroma fructului respectiv. În anii 90, consumatorii voiau gust mai bun și un aspect mai bun al fructului, de exemplu. Astăzi, în epoca modernă, clienții noștri sunt consumatori, ei, ei, iar ei doresc valoare nutrițională. Să le oferim cea mai mare valoare nutritivă pentru alimentele lor și în același timp să aibă nu doar fructul de care să se bucure, ci și să se bucure de valoarea nutritivă a vitaminelor și antioxidanților din fructe și legume. Să vă dau doar un exemplu. Vorbeam mai devreme de roșiile cherry. Astăzi am creat o roșie cherry care are un nivel mult mai ridicat de carotenoizi, în special licopen, care dă roșiei culoarea roșie și acest licopen este și totodată un antioxidant foarte bun, astfel încât acum putem lua licopenul din roșie, îl putem extrage și îl adăugăm în alte culturi, cum ar fi soia, ciocolatele, prăjiturile, pentru a crește valoarea acestor alte alimente. În ceea ce privește uh, selecția de animale, uh, ameliorarea animalelor, uh, vitele din uh, Israel au fost uh, selecționate an la rând pentru ca astăzi uh, ele să producă 12.000 de litri de lapte pe an, cea mai, mare, cea mai mare productivitate din lume. Și am făcut asta nu doar prin mijloace genetice, ci și studiind uh, care alimente sunt mai bune pentru aceste vaci, astfel încât laptele să aibă și el o calitate deosebită, nu doar uh, cantitate, ci și calitate în ceea ce privește nivelul de proteine și de grăsimi din conținutul său. Vacile noastre uh, cresc și în zonele deșertice și pentru a le îmbunătăți condițiile am creat hambaruri, grajduri care au uh, ventilatoare speciale și folosesc o metodă de pulverizare a apei asupra vacilor. Deci, practic, vacile stau într-un fel de jacuzzi în grajdurile noastre. Și au o, un randament mult mai mare în ceea ce privește laptele, chiar și atunci când temperaturile exterioare sunt foarte mari. Acest sistem funcționează ca un uh, sistem de aer condiționat și ajută vacile să fie mai fericită. Uh, biotehnologia este evident foarte importantă și lucrăm foarte mult pentru a crește productivitatea diverselor plante. Cel mai adesea, ceea ce facem noi ține seama de limitările, de normele europene nu uh, avem producție de OMG, de exemplu, în uh, Israel, în ceea ce privește culturile agricole. Toate acestea au dus la ameliorarea eficienței agriculturii noastre. Dacă, la început, fiecare fermier putea oferi uh, mâncare pentru 15 persoane, în 2007 am ajuns la 100 de persoane hrănite de un singur fermier iar anul acesta am ajuns la 200 de persoane hrănite de un singur fermier. Totul, evident, prin îmbunătățirea eficienței. Și dacă ne uităm și la țările europene, direcția este aceeași, însă în țările în curs de dezvoltare, numărul de oameni hrăniți de un fermier este foarte mic, variind între 2 și 20 Un element foarte important pe listă este păstrarea produselor agricole după ce le-am cultivat prin tehnologii de stocare. Prin tehnologiile noastre de stocare am reușit să pierdem doar 0,5% din cerealele stocate. Asta datorită unei combinații de măsuri uh, științifice pe care le-am adoptat încă o dată, este cea mai redusă uh, rată de pierdere din lume. Ne face plăcere să informăm uh, și alte națiuni despre metodele noastre, mai ales în Europa, și sper că v-am deschis ochii cu privire la cum facem noi agricultură în uh, Israel. Mulțumesc frumos pentru atenție! Merci, merci beaucoup pour... Uh, Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare și eficacitate și pentru umorul de care ați dat dovadă. Și acum îi dau cuvântul domnului Patrick Worms înainte de a trece la dezbatere. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru titlul acordat de profesor. Mi-aș dori să fi fost profesor, dar nu sunt. Uh, când vorbim despre agrosilvicultură, că cred că se impune să depășim dezbaterea fermieri mici sau mari care trebuie să hrănească lumea. Important este ce unelte se folosesc. Centrul nostru este la Nairobi, care activează în zone tropice, subtropice, dar și temperate și am studiat uh, modul în care funcționează aceste sectoare, pentru că va trebui pe viitor să producem mai mult pentru ca să hrănim populația în creștere. Cum anume facem ca culturile să fie mai rezistente la temperaturi uh, <clears throat> ridicate și să stăvilim uh, emisiile. În uh, agro-civil, silvicultură, pentru că despre vorbim, se impune să începem cu o imagine despre um, pădurile de pe glob. Avem în prima parte pădurile și apoi uh, pomii de pe diferitele terenuri folosite și dacă le suprapunem, atunci observăm că se corelează foarte bine cu distribuția populației pe acest teren. Și de ce? Pentru că pomii fac mult mai multe decât să ofere lemn pentru folosință. De aceea ei susțin viața umană. Agrosivicultura este foarte simplă, includerea de specii perene în sisteme de producție a căror unic scop este de a uh, crește alimente. Este un sistem vechi, iată aici un exemplu din anii 30 din Franța, avocaj, aici un exemplu curent din Spania, unde se cresc, crește carnea pata negra. Aici uh, un, uh, o plantație de ulei de uh, palmier și vă rog să găsiți acel palmier acolo. Și aici un sistem mixt între nuci și grâu. Aici, uh, în Sri Lanka, avem nuci de cocos și alte, alți, alte legume și astfel se ajunge la o mai bună fertilizare a solului. Și de asemenea se poate genera și energie electrică pentru comunitate din reziduri. De ce aleg fermierii acest sistem? Motivul este simplu pomii au, oferă servicii ecosistemice foarte importante. Aici o imagine din sudul Rusiei, unde constatăm că mii de kilometri uh, din a, de terenuri care sunt delimitate de perdele de arbuști pentru că astfel se ajunge la o protecție a culturii. Apoi, rădăcinile pomeilor sunt mult mai adânci decât a celorlalte plante și folosesc uh, minerale din uh, solul mai adânc, care apoi, după ce cad frunzele, sunt folosite de culturile de suprafață. Vedem în stânga numărul de zile de soare pierdute de un câmp de grâu, iar uh, în condițiile uh, utilizării terenului doar cu pomi, vedem creșterea acestui număr, iar uh, în dreapta sistemul mixt, pe măsură ce trece timpul. Sigur, producția de grâu va uh, scădea pe măsură ce cresc arborii. <clears throat> Însă, utilizarea uh, energiei solare este mai mare în sistemul mixt. Sigur că în sistemul uh, mixt nu te poți baza pe aceeași producție de grâu de la an la an, dar în, pe măsură ce crește producția de grâu, va spori producția de, um, generată de arbori. Apoi, copacii de asemenea sunt uh, foarte buni pentru sistemul de circulare a apei din sol astfel încât uh, atunci când există perioade scurte de secetă, uh, apa recirculată de rădăcinile copacilor devine disponibilă pentru celelalte plante. Vedem aici iarăși o comparație între un sistem uh, forestier și unul agro de silvicultură și ciclul apei. Acum, când apare seceta în sistemul doar de silvicultură au de suferit acest arborii. În schimb, în sistemul de agrosilvicultură, apa este disponibilă. Vedem uh, aici că uh, în sistemele mixte, uh, doar o suprafață de 20% cultivată cu copaci poate produce pe termen lung aceeași producție. Și asta se datorează că carbonul uh, din sol s-a dublat în ultimii 25 de ani. Aici vă prezint un exemplu neeuropean. Iată un peisaj din uh, Niger, din sudul Nigerului în anii 80. Nimic nu crește aici. Această parte din Niger are o singură perioadă de ploaie de o lună pe an, în rest clima fiind extrem de aridă. Iată cum arată această zonă acum. Acest copaci au fost regenerați din tufișurile existente de către țăranii locali, oferind astfel servicii uh, de mediu. Acești arbori fixează azotul prin intermediul frunzelor. Iar Apoi, uh, um, nu există o concurență între acești arbori și celelalte plante care cresc, pentru că înfloresc în perioade diferite. Și iată că astfel se, poate produ- se pot produce 500 de milioane de tone în plus decât înainte. Și se poate produce un surplus chiar și în perioade secetoase. Dacă analizăm toate aceste beneficii a agrosilviculturii, atunci uh, constatăm că este nevoie de mai multe suprafețe folosite exclusiv în agricultură sau în silvicultură decât dacă se practică sistemul mixt. Aici avem un sistem în care se uh, produce biomasă din uh, arbori uh, și uh, este combinat cu un uh, sistem de cultivare a grâului. Și aici constatăm că sistemul mix de asemenea funcționează uh, mult mai bine și aceste date sunt disponibile, le puteți consulta. Aici avem o fermă din Cambridge în uh, care fermierul respectiv uh, n-a optat pentru o producție de lemn, ci pentru o producție de pomi uh, fructiferi, de mere, în acest sistem combinat. Și aici o rată de echivalare de 1,1, dar e totuși o creștere de 10% a productivității. Aceste rate de utilizare a terenului în plus în sistemul mix ajung undeva la 1,2-1,4 față de producția tradițională. De ce nu se optează strict doar pentru acest sistem dacă este mai eficient? Există două motive, este mult mai complex. Un fermier care utilizează agricultura tradițională uh, va obține o recoltă echivalentă cu cea a vecinului sau utilind aceleași semințe. Un fermier în agro-silvicultură uh, va trebui să gestioneze componentele precum creșterea pădurii vis-a-vis -vis de cealaltă utilizare a terenului și să adapteze pe parcurs. Deci sistemul este mai complicat și datorită faptului că este mai complicat, uh, se pretează mai bine pentru fermele mai mici. Și în acest grafic putem vedea că, indiferent de despre ce cultură sau țară vorbim, cele mai mici uh, ferme sunt uh, cele mai productive. Cu cât este mai mare fermă, cu atât este mai neproductivă. Și motivul este simplu. Fermierii mici fac agricultură de precizie. Și de aceea, aceste ferme generează biomasă la un nivel ridicat, cu mare productivitate și uh, sunt foarte dens populate și au fost timp de secole. În schimb, dacă mă uit la acest câmp, nu văd niciun progres agricol în sistemul mix, cel puțin, arborii mai efectuează fotosinteza, uh, cel puțin până în luna octombrie. Sigur că agrosilvicultura presupune mult mai multă muncă. Acești uh, pomi uh, trebuie frecvent tăiați, de pildă. Însă dacă <clears throat> analizăm care sunt performanțele obținute pe teren, constatăm că productivitatea sau creșterea de productivitate nu vine din adausul de îngrășăminte pe solurile uh, mai sterile, ci datorită plantării de arbori. Nu spun că îngrășămintele nu sunt utiliz nu sunt bune, dar vorbim aici despre uh, terenuri extrem de infertile. Asta este modelul bazat pe um, plantații de palmier din Brazilia, pe care vi l-am arătat înainte. Aici, fermierul care utilizează sistemul mix reușește o producție mai bună decât uh, vecinul său care practică monocultura. Încă o dată, un management mai complex, dar cu o productivitate mult mai mare. probabil că mm, productivitatea acestui sistem mixt uh, se va situa undeva la dublu față de monocultură. În concluzie, cultura trebuie să te adaptezi. Agricultura are un rol de jucat. Nu contează cum îl măsori prin schimbarea de destinație a terenurilor. Acestea duc la o creștere a emisiilor. Acum, evident, când se taie arborii, emisiile cresc și când se plantează, acestea scad. Un studiu a arătat că în perioada de creștere a sistemelor mixte de agrosilvicultură, uh, controcararea emisiilor de dioxid de carbon este undeva la 1,4. Uh, pe măsură, sigur, ce se maturizează arborii, această rată se reduce. Astăzi, în Uniunea Europeană, fermierii se tem de utilizarea sistemului agrosilvicultură, pentru că sistemul PAC este foarte complex și aici interveniți dumneavoastră. Încercați să creați un sistem care să nu dicteze fermierilor ce au voie să facă lunea și ce au voie să facă duminica. Dar pentru a face acest lucru trebuie să măsurați ce fac ei și trebuie măsurat carbonul organic din sol și trebuie făcut acest lucru la 30 de centimetri în sol. Mi-am depășit mult timp, mă voi opri aici, însă sper că v-a plăcut potențialul acestei tehnologii, la fel de mult cum ne place nouă. Merci, merci beaucoup. Encore une fois. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezentările foarte bune. Trecem acum la dezbatere și aș dori în primul rând să-l rog pe domnul Longo de la Comisie să ia cuvântul. 5 minute ca să ne prezentați și poziția Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm la această dezbatere foarte interesantă. Considerăm că sporirea eficacității resurselor în economia noastră reprezintă, în primul rând, atingerea mai multor obiective, creșterea competitivității, reducerea impactului asupra mediului, fără a se reduce potențialul de producție și, în același timp, se stimulează crearea de locuri de muncă și creșterea. Eficacitatea resurselor este prioritară pentru comisia noastră. Aceasta este, este esențială ca să atingem obiectivele climatice și de mediu ale Uniunii până în 2030. Uh, și de asemenea dezvolt, să dezvoltăm o economie circulară. Ideea unei agriculturi durabile și a unei uh, agro-silviculturi durabile este înscrisă în PAC și în pilonul dezvoltării rurale uh, ca prioritate. PAC trebuie să fie o politică activă, proactivă, care să susțină toate sistemele agricole durabile de aceea, PAC oferă agricultorilor foarte multe posibilități de a opta pentru modele în funcție de contextul fiecăruia. Adaptarea la condițiile locale a fost menționată și, de asemenea, inovarea este esențială pentru ca eficiența resurselor să meargă și mai departe în ceea ce privește exploatațiile agricole și întregul lanț agroalimentar ca să se răspundă la provocările cu care se confruntă agricultura mondială și europeană. Numai astfel vom putea să avem un viitor mai durabil și mai viabil. Sistemele de um, corespondență între lumea cercetării și lumea agriculturii trebuie să devină cât mai interactive și mai active. Și acestea reprezintă o prioritate, desigur, iar responsabilitatea este dublă, atât a agriculturii cât și a cercetării și inovării. Și consider că există un mare potențial uh, reprezentat de sinergiile dintre instrumentele respective și politici politica agricolă comună și orizontul 2020, programul cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene uh, trebuie folosite și trebuie să se integreze um, instrumente cum este PAIL, Parteneriatul European de Inovare, care uh, are un impact potențial foarte important în teritoriu. Trebuie să se creeze legături și sinergii ca să se sporească eficacitatea resurselor în întregul sistem alimentar. Și cred că trebuie să păstrăm această dinamică. Noi suntem foarte implicați și profesorul Bare uh, va veni chiar săptămâna viitoare la o activitate de acest tip, un atelier pe care noi îl pregătim. Ca să nu depășesc timpul alocat, am să mă opresc aici. Voiam să vă spun care este părerea noastră cu privire la subiectele de astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu vă mulțumesc, domnule Longo, pentru că ați respectat timpul alocat și îi rog pe colegi să nu depășească un minut și jumătate. Timpul scade, nu vă supărați, dar uh, asta este. Începe domnul Belder. Eh, eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc participanților la acest panel pentru prezentările foarte interesante. Am aflat foarte multe lucruri. Ehm, în primul rând, din ce spunea domnul Harpaz, sigur că uh, cooperarea cu lumea științifică e foarte importantă și importantă, cum spuneam, dar aș vrea să știu ce se poate face ca să ameliorăm acest schimb de bune practici, această legătură între lumea agricolă și lumea cercetării. Ce măsuri se mai pot lua pentru a spori uh, cooperarea la nivel științific? Apoi, uh, pentru a combate um, zoonozele, uh, cum putem să ne asigurăm că inovațiile existente sunt realmente folosite în practică? Uh, aș vrea să ne dați exemple dacă se poate. Și în al treilea rând aș dori să mă refer la situația tinerilor în agricultură. Am putea să ne gândim aici la o legătură cu utilizarea tehnologiei, pentru că poate că aceasta îi, utilizează pe, îi interesează pe tineri. Poate că tinerii agricultori uh, s-ar implica mai mult, s-ar putea implica ca să dea o orientare spre viitor sectorului agricol. Mulțumesc, domnule Belder. Domnul Agnew. Thank you. Two fast... Mulțumesc, au fost două prezentări fascinante. Mai multe întrebări aș avea, în primul rând pentru uh, domnul din Israel. Cu 30 de milimetri de ploaie pe an, de unde, de unde faceți rost de apa suplimentară uh, de care aveți nevoie pentru culturi? Din Mediterană sau de unde? Pentru că știu că o folosiți eficient, dar mă interesează de unde o aveți. Ați vorbit despre randamentul sporit la vaci. Uh, în uh, Regatul Unit am uh, constatat că dacă folosim uh, vacile pentru producția de lapte, ele se pot îmbolnăvi de diferite boli. Aveți și dumneavoastră aceste probleme sau le ignorați pur și simplu? Apoi, în legătură cu editarea genetică, nu cred că trebuie să o luăm pe calea aceasta a discuției privind uh, modificarea genetică sau editarea genetică, pentru că uh, să știți că la noi în comisie sunt unii care consideră că există semnul legal între editarea genetică și organismele modificate genetic. Pentru al doilea domn, domnul Worms, în Africa folosiți uh, roșcovul ca arbore plantat între recolte. Noi în Europa de Nord nu prea putem folosi uh, aceste tehnici de agrosilvicultură, dar ce am putea, ce am putea să facem? Mă gândesc la anumite uh, culturi proteice pe care le-am putea importa, dar mă întreb dacă merge să le cultivi în copaci. Eu am uh, o experiență de vreo 40 de ani în agricultură și am lucrat și cu oameni din Africa și unii dintre partenerii mei mi-au spus că problema în Africa este să reușești să pui exploatație pe picioare. Deci partea inițială e foarte dificilă. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsul. Merci, Mulțumesc, doamna Müller. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și celor, două, celor doi experți extraordinari. Mi se pare foarte util tot ce am aflat astăzi. Pe mine m-ar interesa dacă Israelul este atât de avansat în tehnologie, în cercetare, m-ar interesa să știu cât de, cât de mulți bani investiți în această cercetare pe care o puneți apoi la dispoziția agricultorilor. Uh, și cealaltă întrebare are legătură cu, cu pomii și cu folosirea de uh, dioxid de carbon din uh, aer, din atmosferă. Criteriile introduse acum în cadrul LULUCF credeți că reprezintă șanse și pentru agrosilvicultură sau credeți că acești factori vor avea mai degrabă efecte negative? și desigur că cele mai uh, mari probleme apar la controlele de conformitate. Dacă ar trebui să se calculeze sau nu fiecare copac, fiecare uh, fiecare tufiș uh, ar fi dificil și cred că aveți dreptate când spuneți că e cazul să ne facem temele. Și apoi, în ceea ce privește proiectul european de inovare, uh, Poate că ar fi important uh, să-l folosim ca pentru a stimula cooperarea, însă la ora actuală avem probleme ceva mai mari care uh, duc la sufocarea proiectului de birocrație și mi-ar plăcea să auzim niște ponturi de la experții noștri. Da, mulțumesc, președinte. Apreciez foarte mult uh, prezentările făcute și aș avea o întrebare pentru domnul profesor din uh, Israel. Uh, legat de ceea ce înseamnă această mare producție pe care o aveți la uh, vacile de lapte. Știm acest lucru că uh, zootehnia din Israel este foarte performantă. Aș dori să vă întreb cum reușiți să asigurați nivelul proteic în furaje, pentru că în uh, Uniunea Europeană este o întreagă dezbatere legată de, de, de această problemă, dacă uh, folosim soia modificată genetic, mai mult se spune că noi nu folosim uh, sau nu cultivăm soia modificată genetic, facem un titlu de glorie în această chestiune, că nu o cultivăm în Europa, dar o importăm bineînțeles din Argentina, nu nefăcând altceva decât să creștem banii din buzunarele fermierilor din Argentina, pentru că, în opinia mea, nu poți să faci lapte fără să ai aportul proteic. Și mm, legat de cealaltă chestiune, spuneați că dumneavoastră ați urmărit uh, cerințele pieței de-a lungul timpului și ați avut o, expunere foarte frumoasă legată de această problemă, uh, cum au evoluat lucrurile de-a lungul timpului. Și mi-a rezultat atenția faptul că supermarketurile v-au cerut produse la un moment dat care să reziste foarte mult pe piață sau, uh, mă rog, pe rafturi. Sigur, e un lucru important acesta de a rezista foarte mult pe piață, însă v-aș ruga să aveți în vedere că niciodată nu putem să sacrificăm interesul consumatorului vis-a-vis de ceea ce înseamnă interesul celor care vând aceste produse. Pentru că noi suntem interesați și aici reprezentăm agricultorii și consumatorii în același timp, care doresc produse de calitate și nu neapărat să reziste mult pe rafturile uh, celor care vând aceste produse produse. Mulțumesc! Merci, Buda. Mulțumesc, domnule Buda. Doamna Petir. Mulțumesc. Am uh, și eu mai multe întrebări pentru domnul Harpaz. Trebuie să vă spun că m-a impresionat foarte mult uh, prezentarea dumneavoastră cu vacile în jacuzzi, cu reciclarea apei. Se pare că reușiți să consumați uh, apa într-un mod foarte eficient, cu pierderi uh, foarte mici în producția de grâu, de exemplu. Deci cred că pe plan Uh, pe planul acesta avem multe de învățat de la dumneavoastră. Ați reușit să dezvoltați tehnologii foarte durabile și cu pierderi foarte reduse. Dar v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre um, legătura dintre comunitatea științifică și sectorul agricol în Israel și să ne vorbiți și despre costurile acestor investiții. Știți cumva dacă tehnologiile pe care le-ați menționat, cum ar fi irigația picătură cu picătură, irigația la rădăcină și altele, uh, sunt uh, aplicate total sau parțial și în unele state membre UE? Vreau să spun cu alte cuvinte, ați exportat aceste tehnologii? Și uh, în aceste domenii considerați că există posibilități de cooperare și de transfer de tehnologie? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Harpaz, Ați avut o prezentare foarte interesantă și pe una din pagini se vedea uh, cum consumatorii au reușit să influențeze producția de lapte, cerând un produs cu valoare nutritivă sporită. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că consumatorii pot fi convinși că contează mai puțin gustul mâncării. Cred că a mai spus cineva înainte că pentru consumator e important ca mâncarea să fie gustoasă, în primul rând. Dar dacă e să ne gândim la viitor, care credeți că vor fi factorii cei mai importanți care vor influența consumul? Amprenta de carbon, de exemplu, și uh, dat fiind că și Israel ca și Irlanda exportă foarte mult aliment, uh, foarte mult uh, produse alimentare. Cum, în ce mod veți ține cont de cerințele consumatorilor din țări îndepărtate către care exportați? Aș vrea să pun o întrebare și comisiei, dacă se poate. Am mai uh, adresat o întrebare mai devreme și a pus-o și doamna McGuinness. se modifică acum uh, uh, reglementările privind uh, îngrășămintele. Ce părere are Comisia despre posibilitatea de a ameliora potențialul de digestie anaerobă, la care se referea și unul dintre vorbitori, și anume că în anumite anotimpuri, în anumite perioade din an, trebuie să se oprească digestia animalelor conform textului. Ce propune Comisia ca să rezolvăm această problemă? Merci. Euh, la parole est à monsieur Hausling. Mulțumesc, domnul Hausling. <clears throat> O întrebare scurtă. Ați vorbit de uh, precipitațiile de 30 de milimetri uh, uh, pe metru pătrat din Israel. De câtă apă aveți nevoie, de fapt, în total, ca să funcționeze sistemele dumneavoastră? Și de unde faceți rost de restul de apă? Sunt convins că e o formă de cultură foarte uh, durabilă pentru viitor, însă pentru agricultori contează și cât de, cât de multă muncă e nevoie, pentru că sistemul dumneavoastră e foarte intensiv din acest punct de vedere. Dacă mă uit la situația din Germania, cred că ar fi greu să punem în aplicare un astfel de sistem. Deci cum se re- poate reuși ca un astfel de sistem să se folosească, să zicem, și într-o agricultură modernă? Cred că sunt sisteme foarte eficiente și foarte durabile ecologic pentru statele din sud. Ați vorbit pe scurt și despre uleiul de palmier. Ă, credeți că sistemele prin care se produce ulei de palmier pot fi și ele transformate în sisteme durabile de producție? Mulțumesc, domnule Hoisling, ați fost ultimul vorbitor și am să-i rog acum uh, pe uh, cei doi experți să intervină 4-5 minute maxim fiecare și vă rog pe dumneavoastră să începeți, domnule Harpaz, ca să răspundeți la diferitele întrebări ce v-au fost adresate. Okay, as a professor at the university, ca profesor universitar uh, îmi trebuie vreun semestru să răspund la toate întrebările noastre, dar o să încerc să mă limitez la cele trei minute. Una dintre principalele întrebări a fost uh, cum diseminăm informația la fermieri. Facem asta printr-un serviciu extensiv uh, pe care îl avem în Israel, care din păcate înțeleg că e pe cale de a fi abolit în Europa. Acest sistem ne ajută să ducem cunoștințele de la cercetători la fermier și să-i uh, ajutăm direct. În ceea ce îi privește pe tineri, da, ne îngrijorează foarte mult uh, accesul tinerilor la agricultură. Vârsta media fermierilor din Israel este undeva aproape de 60, similară cu cea din Europa. Încercăm să îi stimulăm folosind tocmai acest lucru, adică să îi implicăm pe ei în ideile uh, Uh, care privesc folosirea acestei tehnologii în agricultură. Astăzi, mulți fermieri își pot controla uh, fermele folosind acest dispozitiv. M-ați întrebat de unde vine apa în deșert, dacă avem doar 30 de milimetri de ploaie. Israelul este primul loc în lume în desalinizarea apei. În trecut, nu am avut apă și am suferit foarte mult de pe urma acestui fapt. Dar prin tehnicile de desalinizare Câtă vreme în Mediterană va fi apă, credem că suntem în siguranță. În ceea ce privește deșertul, în trecut, Israel a construit o conductă din nord până în deșert pentru a furniza apă în zonele deșertice. Astăzi putem folosi o parte din apa existentă în deșert ca apă salină și din nou desalinizată și folosită în agricultură. Evident, trebuie să fim atenți, fiindcă folosirea apei desalinizate uh, elimină și o serie din elementele nutritive de care are nevoie uh, planta și atunci de obicei amestecăm apa, atât apa din apa freatică cât și apa desalinizată pentru a obține un, uh, o stare de fapt care să nu dăuneze plantei. Am mai fost întrebat și legat de Cooperarea științifică. Da, cooperăm științific cu statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește uh, transferul tehnologiei noastre și în alte locuri din lume. Tot mai multe locuri din lume se adaptează și adoptă tehnologiile noastre. Și ne face plăcere să spunem că sunt foarte multe societăți din Israel active în întreaga lume uh, pentru promovarea irigării prin picurare a fertigării și a celorlalte tehnologii. În ceea ce privește uh, alimentația vacilor noastre, după cum ați spus, uh, proteinele sunt foarte importante. Una dintre majorele noastre realizări de cercet, uh, ale institutelor noastre este studierea uh, creșterea utilizării și eficienței alimentelor uh, date vacilor și pentru asta folosim produse folosite în primul rând în alte domenii, dar ale căror deșeuri uh, Uh, pot fi folosite la alimentarea uh, vacilor. De exemplu, um, rodiile sunt folosite la producția de suc, iar cojile de rodii se folosesc la uh, hrănirea vacilor. Am înțeles că sunt foarte sănătoase pentru ele, fiindcă aceste coji conțin un nivel foarte ridicat de antioxidanți, deci le fac bine. Un, o altă întrebare cu care o să închei, pentru că văd că mi-a expirat timpul, s-a referit la unul dintre lucrurile pe care le-am făcut, și anume colaborarea cu fermierii sau cu societățile din alte țări, astfel încât tehnologia noastră să poată fi folosită acolo și să nu trebuiască să ducem produsul efectiv din Israel în țara respectivă, ci să-l producem local depășind astfel problema distanței. Și atunci, prin genul acesta de colaborare, societățile noastre obțin venit, iar problema transferului este atenuată. Vă mulțumesc frumos, sper că am răspuns la marea majoritate a întrebărilor. Mulțumesc frumos pentru explicații. Domnule Vom, să aveți noastră cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea despre atragerea tinerilor. Avem exemple din Niger, Malawi, India, China și Indonezia, unde uh, activele suplimentare care ajung în uh, sate fac astfel încât tinerii să se întoarcă la țară și să vadă că au o cale spre viața adultă, adică pot să facă suficienți bani pentru a se căsători și atunci rămân la fața locului. Domnule Agnew, folosim sute de copaci folosim da, folosim și roșcov, dar și alți copaci. Da, ne interesează de asemenea și editarea genelor, genetică. Avem peste 130 de uh, um, tipuri de recolte africane pe care încercăm să le îmbunătățim astfel. În sfârșit, întrebarea legată de sistemele agrosilvice din nord. Uh, în nordul Scandinaviei și în nordul Rusiei uh, avem un amestec de uh, tipuri de animale și copaci care se ajută unele pe celelalte. Înțeleg că sistemele pastorale, de asemenea din uh, Anglia, sunt și ele uh, foarte bune în același scop. În sfârșit, da, este o tehnologie nouă de fapt, este una foarte tradițională, dar în contextul agriculturii actuale este totuși o tehnologie nouă. Sunt tineri care nu au experiență vecinilor, nu au experiență consilierii, nu au experiență și trebuie să aibă curaj să înceapă cu ceva care poate fi riscant dacă faci o greșeală, dar care și promite atât de mult. Doamnei Müller să-i răspund acum. Dacă criteriile USS sunt bune, eu personal vă spun că sunt un adevărat coșmar, dacă îmi iertați exprimarea. Sistemul convenit de toată lumea ca un sistem contabil foarte bun ar fi minunat, dar nu vă vorbesc uh, din perspectivă instituțională, pentru că instituția mea e din zona tropicală, așa că nu prea ne pasă ce faceți aici în Europa. Și întrebarea finală din partea domnului Heusling. Da, forța de muncă suplimentară este o problemă, de aceea este atât de important studiul economiei agro-silviculturii, fiindcă o să ai nevoie de um, forță de muncă suplimentară. Nu o să vorbim doar de culturi, ci și de copaci și de produsele acestor copaci sau pomi. Cum să investești? Cum să gândești altfel? Aceste lucruri nu uh, știu cum să le facă nici fermieri, nici băncile, pentru că nu există studii care să poată oferi agricultorilor informații solide și atunci trebuie să ne asigurăm că studiile econometrice sunt făcute astfel încât fermierii să nu se bazeze doar pe intuiții, pentru că investițiile și deciziile sunt uh, destul de importante. Întrebarea Uh, legate de plantațiile foarte mari, de 2, 3, 4 mii de hectari, uh, trebuie să spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră, ci o poți face și pe genul acesta de plantații. Da, sistemul e mai simplu decât sistemele agrosilvice uh, foarte complexe, dar, pe de altă parte, producția va fi mult mai mare decât dacă au câmpuri goale, nu știu cât de mari, mai ales pentru că vor putea controla eroziunea solului. Cuvântul durabil e prea folosit, eu nici nu mai știu ce înseamnă. Știu însă că genul acesta de producție a uleiului de palmier, pentru că despre el m-ați întrebat dacă poate fi durabil, este mai durabil decât cel existent al monoculturilor. Mulțumesc! Merci, merci à vous. Euh. Mulțumesc, mulțumesc domnule Wenz, domnule Harpaz, pentru răspunsurile noastre foarte precise. Cred că uh, aceste cinci intervenții s-au completat foarte bine unele pe altele și ne-au dat ocazia să reflectăm la orientările viitorii politice, uh, viitorului uh, politicii agricole comune de asemenea a acoperit sectoare diferite și noi trebuie acum să definim politicile publice care să însoțească agricultura de mâine. De aceea cred că informațiile uh, oferite în aceste prezentări uh, hrănesc uh, reflexiile deja începute aici și de aceea vă mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc și colegilor pentru intervenții și reprezentantului comisiei și încă o dată dumneavoastră, pentru că noi trebuie să trecem mai departe. Asta este viața în Parlamentul nostru. Și o rog pe Aureli să vină să-și găsească un loc alături de mine. Ca să trecem la ordin, punctul 5 pe ordinea de zi, unde este vorba de prezentarea unui studiu intitulat Măsuri de combatere a dezechilibrului pieței. Care sunt perspectivele sectorului european al laptelui după introducerea cotelor de lapte? Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Am atras și eu atenția coordonatorilor cu privire la acest studiu comandat de curând de Ministerul uh, Agriculturii din Franța și elaborat de un grup internațional de cercetători din Germania, țările de jos, Canada și Franța. Uh, doamna prezentă alături de mine a acceptat să vină să ne prezinte acest studiu. El, el a coordonat și, evident, îi mulțumesc pentru prezență. Este profesoară și, după cum am spus, a fost coordonatoarea studiului pe care tocmai vi l-am prezentat. O să vă ofer 10 minute în care să ne prezentați uh, lucrările acestui studiu, după care voi deschide dezbaterea dând cuvântul membrilor înainte sau după ce Comisia își va exprima punctul de uh, vedere. Deci după prezentare vom asculta comisia și apoi discuția cu uh, colegii mei. Acum vă, las, cu, vă dau cuvântul pentru a vă prezenta intervenția. Bonjour à tous et... Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. După cum ați spus, am coordonat acest studiu efectuat de colegi cercetători din Canada, țările de jos și Germania și publicat acum câteva luni. Conținutul său îl puteți găsi pe site-ul Ministerului Agriculturii din Franța, la linkul prezentat aici. Dacă sunteți interesați, am și vreo 10 sinteze pe care vi le pot distribui. Textul complet are vreo 300 de pagini, eu am un rezumat de vreo 20. În primul rând, acest studiu a fost elaborat pe parcursul unui an uh, cu date bibliografice, statistice și bugetare și cu interviuri efectuate în mai multe țări europene, dar și pe baza unor studii făcute în alte țări producătoare de lapte, Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă și Elveția. Așadar, în contextul dereglementării recente a pieței laptelui, care a dus la instabilitatea acestei piețe și la căderea prețurilor pe care o cunoașteți, mai ales din 2014 încoace, am uh, hotărât să facem acest studiu. Um, acesta este contextul de instabilitate foarte mare a prețurilor de când au scăzut prețurile garantate undeva în anii 2004-2005. Vedeți că prețul plătit producătorului, aici sunt prețurile din Franța, Bine, această uh, stabilitate a fost pusă sub semnul întrebării de când au scăzut drastic prețurile garantate producătorilor, cu piețe pe care astăzi le putem califica drept haotice. Mai întâi, Prima analiză se referă la măsurile europene puse în practică cu analiza crizei structurale asupra producției actuale, um, care presupune atât creșterea ale producției subestimate, mai ales în contextul căderii prețurilor după 2014 și o să vedem că în 2015 Uniunea Europeană a fost primul contribuitor la surplusul de pe piața internațională, ceea ce a dus și mai mult la scăderea cursurilor internaționale. Deci Uniunea Europeană a creat cel mai mare surplus de lapte pe piața internațională și, pe de altă parte, evident, faptul că s-a supraestimat producția și uh, a existat totodată și contractarea cer, uh, cererii din China și embargoul rus, pe de alt, ca alți factori. Anticiparea autorităților în momentul deciziei de a boli cotele de lapte a fost un alt factor și ca și consecință au existat scăderi brut, uh, drastice și lungi ale veniturilor producătorilor și eroziunea uh, puternică a capacităților de investiție, care nu a ținut doar un an. Și, de asemenea, s-a produs o restructurare, o respecializare geografică. Acestea fiind spuse, în textele comunitare nu există noțiunea de criză, ci mai degrabă cea de imperfecțiune a pieței cu instrumente pe care noi le uh, considerăm ex post pentru gestionarea volatilității prețurilor și care se bazează mai ales pe inițiative private, fiindcă stocarea publică este astăzi la un nivel foarte redus, cu un preț de intervenție foarte mic, 220 de euro pe tona de lapte, Ați văzut mai, degra- mai devreme pe diagrama evoluției prețurilor că acesta nu mai are rolul de stabilizare în ciuda extinderii perioadei de activare după 2014. Pot să revin asupra acestor date, sunt cifre ale Observatorului European al Pieței Laptelui. În ceea ce privește păstarea privată, Trebuie să știți că literatura economică vorbește astăzi de limite foarte puternice uh, vis-a-vis -vis de această păstrare, de exemplu cu riscul de captarea uh, ajutoarelor fără transfer către producători sau riscul unor comportamente speculative cu efecte neașteptate. Faimosul articol 219 uh, care se referă la dezechilibrul pieței, ei bine, din punctul nostru de vedere, nu a fost eficient pentru că nu vedem o creștere reală a prețurilor astăzi. Articolul 222 în vigoare în această perioadă, care se referă la reducerea voluntară a producției în schimbul unor ajutoare directe, a permis într-adevăr o scădere a producției, oricum o acalmie în creșterea producției în anumite țări, mai ales Germania, Franța sau chiar Regatul Unit, dar nu a permis o adevărată scădere a producției europene, pur și simplu pentru că țări precum țările uh, de jos, Irlanda sau chiar Belgia, produc foarte mult. Articolul 226, care se referă la rezerva europeană de criză și vorbește despre o uh, valoare uh, insuficientă, spune că aceste rezerve revin la zero la începutul fiecărui an. Rămân însă instrumente de sprijinire a fondurilor de mutualizare în cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune. Vorbeam mai devreme de OCM, primul pilon, acum vorbesc despre cel de-al doilea pilon al PAC. Vedeți aici punerea în uh, practică a acestor fonduri și limitele care țin mai ales de cerințele organizației, însă observatorul piețelor spune, vorbește despre date care ni se pun la dispoziție de, și ne gândim, de exemplu, la ceea ce oferă Administrația Statelor Unite. Un alt articol al uh, organizației uh, al OCP uh, se referă la o dispoziție care nu a fost activată niciodată. Spunem noi asta că sunt dispoziții care nu răspund suficient la această criză de, a producției. Am comparat punerea în practică acestor măsuri în diverse state membre, destul de diferite între ele, îmi zice, uh, prin uh, producție uh, și uh, modul în care procesează acest produs, Există regiuni care au avantaje comparative, în special în ceea ce privește organizarea filierelor, mai ales pentru că există quasi monopoluri cooperative, mă gândesc la țările de jos, Irlanda sau Danemarca, dar există alte state sau regiuni care au o parte importantă de procesatori privați care uh, nu sunt organizați în cooperative. Există regiuni precum sudul Germaniei unde organizațiile de producători sunt mai istorice și deci mai puternice, dar în alte state, cum ar fi Franța, are loc o contractualizare care în cele din urmă uh, duce la rezultate negative. Două rapoarte au ieșit de curând care ne arată că acestea nu permit o reechilibrare corectă a forțelor în cadrul filierelor de asemenea producători. Pot să revin uh, ulterior asupra acestor lucruri, însă Ideea este că intensitatea producției de lapte este încă foarte mare și toți responsabilii din această filieră ne spuneau în 2014 că sunt angajați în creșterea acestei producții și că se profită de eliminarea cotelor ca de o adevărată alternativă. Însă, pe de altă parte, există și regiuni uh, care suferă o scădere semnificativă, care se află în dificultate și nu beneficiază de un avantaj comparativ ca Irlanda, de exemplu. Iată așadar inegalități și specialități geografice certe. Trec mai departe pentru că nu mai am foarte mult timp. Vreau doar să spun că în regiunile care se află într-o dinamică de creștere a producției, există dificultăți din ce în ce mai importante pentru producătorii de lapte, inclusiv în Irlanda, Germania sau țările de jos, cu un raport de forță ai uh, procesatorii, care se referă la procesatorii privați uh, importanți, și o scădere tot mai mare a avantajelor producătorilor. În încheiere, am făcut o comparație cu alte mari regiuni, Statele Unite, Noua Zeelandă, Canada și Elveția, și am găsit două extreme. Noua Zeelandă, care uh, nu mai are nicio reglementare uh, a piețelor, ci un monopol cooperativ al exporturilor și, pe de altă parte, Canada, care a păstrat toate instrumentele de regularizare, cote, cote de producție, preț de, inter- preț de intervenție mare, dar concentrându-se pe piața internă. Deci două sisteme care mi se par coerente. Deci Noua Zeelandă, care a dereglementat totul și se îndreaptă spre exterior și Canada, care se mulțumește pe, cu piața internă, dar rămâne extrem de reglementată. Între ele se regăsesc uh, Statele Unite și Uniunea Europeană, cu diferențe clare și despre Elveția aș spune că are un sistem aparte, fiindcă în mare considerăm că au cam 2100 de euro pe hectar ca ajutor direct dat producătorilor de lapte. Iată așadar că este un sistem complet aparte. Noi avem vreo 300 de euro pe hectar în uh, Uniunea Europeană. Deci am putea spune că putem să dăm deoparte sistemul uh, elvețian, dat uh, fiind cota de acolo. În ceea ce privește Statele Unite, pot să revin la el, ei, însă ei nu mai iau decât uh, ajutoare publice sub formă de asigurare, adică să faci o asigurare publică cu opțiuni dacă plătești mai mult, uh, ai o acoperire mai mare, dar de fapt este un sistem puțin eficient și de altfel marea majoritate a producătorilor nu rămân decât la nivelul minim, care nu a mai fost activat din 2014 de la căderea prețurilor. Statele Unite nu se bazează atât de mult pe ajutoarele publice, ci e vorba de sistemele de determinare a prețurilor care le permit pe uh, grup, pe stat sau pe grup de stat să stabilească un preț al laptelui pe categorii, a prețul brânzei, prețul laptelui proaspăt și așa mai departe. Se face asta între profesie și putere publică, stat, pentru toți producătorii și toți producătorii au aceeași bază iar apoi procesatorii plătesc prețul laptelui în funcție de calitatea lui și mai ales de segmentul de piață. La fel și în Canada, iar în Elveția, avem un sistem de discriminare a prețurilor la nivelul pieței în funcție de segmentul de piață. Și ce am înțeles în cele din urmă este că doar în Uniunea Europeană și în principiu în țările care nu au un monopol cooperativ, Producătorii sunt lăsați izolați sau în grupuri mici și, în absența reglementării publice a piețelor, ei sunt uh, confruntați cu marile industrii procesatoare. Aceasta este o situație inedită dacă ne gândim la ceilalți mari producători, fiindcă până și în Noua Zeelandă toți producătorii au același preț al uh, laptelui, fiindcă există acest monopol al exportării cooperative cu producători care primesc dividende la sfârșitul anului. Deci, cumva, vine ceva înapoi la sfârșitul anului. Bon, nous, en tout cas, euh, le grup de chercheurs, hein? În încheiere, noi, grupul de cercetători, considerăm că nu putem să ieșim din criza structurală de supraproducție în lipsa unor mecanisme obligatorii de control uh, al producției în caz de criză. Chiar dacă controlul voluntar este un progres, astăzi constatăm că acesta nu permite scăderea globală a volumului de producție. Și uh, astăzi suntem uh, pe un nivel foarte descendent, uh, evoluția este foarte slabă și faptul că alte state își pot mări producția nu permite o reală relansare a prețurilor, în așa fel încât să se răspundă la criza de supraproducție. Cam asta este în linii mari, însă noi ne gândim la un sistem de sancțiuni pentru excedentul de producție în caz de criză, adică obligații de menținere sau de reducere a producției în caz de criză, în paralel cu ajutor pentru reducerea producției. Altfel, uh, mai sunt și alte posibilități, cum ar fi să se limiteze anumite instrumente de sprijin pentru cei care își reduc uh, uh, producția și am să mă refer mai târziu la acest lucru dacă vom dezbate sistemul din țările de jos, sistemul de cote. Și în încheiere, Aș vrea să spun că ar fi bine să ne gândim la niște instrumente de completare a veniturilor în caz de criză, prin consolidarea fondurilor de reciprocitate, rezerva de criză europeană sau plăți contraciclice. În orice caz, e clar că ne lipsește un instrument de completare a veniturilor la ora actuală și în ceea ce privește chestiunea exploatațiilor fragile din zone defavorizate, ar trebui acoperită prin ajutoarele directe, ceea ce e altceva. Și o recomandare privind consolidarea ajutorului pentru relocalizare, pentru circuitele de distribuție, ne-am putea gândi la o politică alimentară a PAC după 2020. Însă noi considerăm că este important să fie păstrate taxele vamale. Acestea sunt unele din ultimele instrumente puternice în Uniunea Europeană pentru uh, a proteja produsele lactate. Deci trebuie să ne gândim la asta când realizăm acorduri de liber schimb. Mă opresc aici și mă cer scuze pentru depășire. Mulțumesc, e un subiect important Dau acum cuvântul comisiei, uh, domnul Șaps, pe care am să-l rog să fie cât mai succint. Thank you uh, very much. Uh, um... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Andrei și doamna Truve, pentru acest studiu foarte interesant. Atunci când s-a publicat înainte de vacanța de vară, l-am analizat cu mare atenție. Citind nu doar sinteza, ci întreaga lucrare. Și este într-adevăr o analiză foarte bogată și completă a situației din diferite țări în sectorul lactatelor, evident cel vreau dori să vă mulțumesc încă o dată. Însă trebuie să admit că unele dintre concluziile pe care le trageți din această analiză nu pot fi împărtășite 100% de comisie, ceea ce probabil nu vă va surprinde. Um, voi trece așadar direct la concluzii și la recomandările pe care le formulați în raport. Prima dumneavoastră concluzie, subtitlul de recomandare numărul 1 și aici știți foarte bine că este exact opusul deciziei luate de instituțiile europene acum câțiva ani pentru a soluționa problemele din sectorul lactatelor și pentru a oferi spațiu necesar pentru o competiție în sectorul lactatelor. Totuși există și celelalte recomandări care sunt uh, la fel de importante și interesante și aici aș dori să fac legătura cu ceea ce s-a discutat uh, recent și la Consiliul pentru Agricultură, așa numitul raport Berman, ca rezultat al uh, studiului efectuat de mm, echipa de intervenție pe agricultură în ultimele 10 luni. Și acolo s-a formulat un set de recomandări. Și sunt uh, multe lucruri care se regăsesc în ambele studii și cu siguranță vom putea să elaborăm idei noi pentru a vedea cum anume putem continua, în special în ceea ce privește zonele defavorizate și ajutoarele pentru uh, producția locală și pentru cererea locală de alimente. Ați mai amintit și nevoia de transparență în ceea ce privește organizarea de punere la dispoziție informațiilor de pe piață pentru cei care au nevoie. Și apoi, sigur, partea de contracte și masificarea, cum ați numit dumneavoastră, a ofertei. Aici uh, sunt uh, multe idei care circulă în domeniul public, sunt multe informații pe care le-am colectat și noi în ultimii doi ani și sunt sigur că vom putea coopera, cu excepția primei recomandări cu care, după cum știți, nici instituția pe care o reprezint și nici Consiliul nu o favorizează. Pentru că acest lucru ar presupune o schimbare a legislației și ar implica ambii colegiuitori și ar contraveni deciziei luate inițial. Încă o dată vă mulțumim pentru acest studiu și aveți uh, oferta noastră de colaborare. Mulțumesc pentru intervenție și pentru răspunsuri. Din păcate nu avem foarte mult uh, timp. Deschidem uh, dezbaterea cu membrii. Uh, aveți fiecare câte un minut pentru intervenții și încep direct cu domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Truve pentru prezentarea sa deosebit de interesantă. Perspectivele pentru exploatațiile Uh, producătoare de lapte sunt dramatice, cel puțin din perspectiva celor care sunt pentru o agricultură tradițională și nu industrială, care duce la concentrarea exploatațiilor. Și acesta este, de fapt, rezultatul politicii Comisiei Europene. Federația Națională a Producătorilor de Lapte din Franța um, anticipează că vor um, dispărea 10.000 din 60.000 de crescători de vaci de lapte. Și uh, domnul uh, ministru al Agriculturii, ca din întâmplare, a propus ca um, proprietarii acestor exploatații să fie susținuți în tranziția lor profesională. Dar ce se întâmplă de fapt este o programare a distrugerii acestui sector. Asociația Acteis arată că se va ajunge nu la reducerea producției, ci la distrugerea sectorului producției de lapte, prin distrugerea fermelor. Uh, m-ar interesa uh, un studiu care să poartă titlul Ce perspective uh, pentru sectorul zahărului după uh, renunțarea la cotele la zahăr. Aș vrea să știu dacă Comisia Europeană este conștientă de faptul că este pe punctul de a răsturna lumea agricolă. Domnul Des, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru acest studiu. Aș avea câteva observații. La reforma agrară discutasem uh, cantitatea de unt care poate fi scos de pe piață. Domnul Cioloș a propus 30.000 de tone, eu propusesem 250.000 de tone, din păcate a fost uh, refuzată oferta mea. Uh, credeți că prin extragerea pe piață acestor cantități am putea avea o stabilizare a pieței? Și în ultimele trei luni, prețul la unt la noi în Germania a crescut de la un nivel foarte scăzut la unul foarte ridicat, cea mai mare creștere de preț în ultimii ani și ar fi fost bine dacă am fi dispus la rezerve de 250.000 de tone de unt. Și de aceea întrebarea mea, nu credeți că ar trebui să utilizăm mai bine astfel de instrumente pentru a aduce mai multă stabilitate pe piață? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rove. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, ačiū, gerbiamas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc invitatei noastre pentru prezentare. V-ați referit la toate motivele cărora se datorează această criză cu care ne confruntăm în sectorul lactatelor. Prețul însă a crescut în ultimele luni, deci situația s-a îmbunătățit puțin, însă viitorul este în continuare foarte incert. Și nu putem fi siguri că nu ne vom confrunta în următoarele șase luni cu o criză chiar mai mare. E adevărat că și embargoul aplicat Rusiei a avut un impact mare în state, mai ales precum cele uh, balticești, dar rușii încă consumă lapte și nu au existat un impact la nivel global. Deci ceva nu e în regulă și nu putem uh, să fim deloc siguri de perspectivele de viitor. În prima parte a acestei întâlnări, astăzi, am vorbit despre tinerii care nu mai uh, doresc să activeze în agricultură și nu o fac pentru că nu văd niciun viitor aici. Eu cred că o majoritate din Parlament ar fi de acord că avem nevoie de un mecanism obligatoriu. Trebuie să ne gândim împreună cu Comisia să vedem ce anume ar trebui să fie acest mecanism. Mulțumesc, domnul Hoisling. Mi s-a părut uh, foarte interesant faptul că Comisia vrea să discute cu dumneavoastră, pentru că ar trebui să recunoască astfel că liberalizarea pieței uh, laptelui n-a fost neapărut opțiunea cea mai bună. Pe mine m-ar interesa, pentru că ați analizat mai multe piețe, piețe foarte, foarte reglementate, precum Canada, uh, unde încercăm și noi să intervenim prin CETA. Vreau să vă întreb care e situația în altele pentru că vorbeați la final să se stabilească o uh, Um, stabilire a producției. Așa ați formulat dumneavoastră, dar cum să zicem dacă să nu zicem cotă, nu? E sigur că acum lucrurile s-au îmbunătățit uh, puțin, de la ce nivel, pentru că încă prețurile nu acoperă costurile. Și întreb dacă fermierii așa ar putea acoperi ar vrea să-și acopere um, pierderile în ultimii ani, aș spări șeptelul și peste alți doi ani am trezit în aceeași situație. Deci uh, piața nu poate funcționa la aceste cantități de lapte și trebuie să uh, recunoască și comisia. Nu putem pleca de la premisa că uh, pătura de mijloc va cumpăra din ce în ce mai mult uh, lapte. Mulțumesc, doamna Riberon. Mulțumesc. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru acest studiu, în primul rând. Spuneați că există regiuni foarte diferite și vă pot confirma acest lucru că și Portugalia are o situație foarte diferențiată între regiuni și că există regiuni care sunt evident defavorizate. Eu cred că ar trebui să ne gândim în sfârșit la sisteme de protecție a fermierilor. Trebuie să dăm un semnal pentru că aceștia să știe că vor fi plătiți așa cum se cuvine. Și trebuie măsuri pentru susținerea fermierilor. Aș dori să știu cum anume ar putea funcționa sistemul care se aplică în Statele Unite, în Uniunea Europeană. Apoi mai vorbeați despre o reglementare a producției pe timp de criză și vorbeați și de o susținere a veniturilor. Deci, aceste trei mecanisme ar trebui privite independent unul de altul sau ar trebui să funcționeze integrat? Obuș. Herzlichen Dank. Doamna Albuș, mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte interesat. Mm, cel mai interesant mi s-a părut comparația între Elveția, Canada, Noua Zeelandă. Puteați include și Norvegia aici, pentru că și Norvegia are o piață foarte protejată și și acolo fermierii beneficiază de prețuri foarte bune, ca și în Canada. Interesant este cazul Noii Zeelande, S-ar crede că cu cooperative s-ar uh, soluționa problemele. În Noua Zeelandă există cooperativă, de fapt doar una și atunci uh, problema n-a fost soluționată cu totul. Eu cred că ar trebui să intervenim pe piață reglementativ, cel puțin atunci când constatăm că există dezechilibre și nu că ne aflăm uh, deja în criză în Germania o scădere a prețului cu 10 cenți uh, duce la pierdere de 3,2 miliarde în fiecare an. Acest lucru au trebuit să-l suporte anul trecut, nu că au vrut, ci au trebuit și nu putem continua așa. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. Ați menționat piața din Noua Zeelandă. Uh, Mm, și cea din Canada. Și spuneați că sunt uh, mult mai reglementate și beneficiază de mult mai multe subvenții. Și mă întrebam, ținând cont de recomandarea dumneavoastră numărul 5, ce credeți că credeți că odată cu acordul CETA se va ajunge la probleme pe piața laptelui în contextul în care spuneți că Canada reglementează mai mult piața? Cum vedeți așadar lucrurile aici? Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Croația este un uh, stat membru nou în Uniunea Europeană și se află în criză în ceea ce privește sectorul laptelui. De la aderarea la Uniunea Europeană, importul de lapte s-a a sporit de patru ori. Între 2012 și 2014, peste 3500 de producători de lapte au dat faliment și 3000 de ferme familiale și-au oprit activitatea în anul trecut. În Croația, se mai produce doar jumătate din laptele necesar. Și crește și numărul producătorilor care își opresc producția. În ultimele luni, 200 de ferme și-au încetat producția. Credeți că există o legătură între nordul și vestul Europei și Poate că ar trebui să existe și recomandări suplimentare pentru noile state membre. Domnul Bogovici. Mulțumesc. Eu și Mariana Petir suntem vecini ca țări, deci ne confruntăm cu probleme similare. Am constatat că renunțarea la cote a avut o mare influență asupra pieței. Nu mai Uh, nu la nivelul întregii piețe europene, dar uh, între diferitele țări, problemele apărând în special în țările baltice și în estul Europei. De asemenea și uh, <clears throat> tipul de proprietate al producătorilor este diferit. În Slovenia avem uh, firma Lactali și vedem că scăderea prețul a scăzut de la 35 la 25 de cenți și astăzi este doar cu un cent și jumătate mai ridicat decât pe timpul crizei. Deci nu există un comerț echitabil eh, în acest sector. Dacă vorbim despre comerț echitabil cu Africa, cred că ar trebui să discutăm acest lucru și pentru sectorul lactatelor din Europa. Care ar fi soluțiile așadar pe termen lung? O producție reglementată, cotele, reducere voluntară a producției, a fost o experiență bună, sau există unelte noi în noua politică PAC care țin de gestiunea riscurilor sau o mai bună organizare a fermierilor sau toate la oaltă. Mulțumesc, domnul Agnew. Mulțumesc foarte mult. Vorbim de sectorul din criza lactatelor și să sperăm că nu se ajunge la, și la o criză a budincii de Crăciun, pentru că, iată, nu mai avem suficient lapte în regatul unit, pentru că e nevoie de timp uh, pentru a face vacile să producă lapte din nou. Așadar, uh, o să trebuiască să importăm din Irlanda și din țările de jos. Așadar, cine a spus că Brexitul ar fi dăunător afacerilor? În orice caz, din studiu rezultă foarte clar că există disparități foarte mari în ceea ce privește reglementarea, stimulentele, atitudinile istorice și culturale, coordonarea între statele membre ați vrut să intervin uh, doar un minut și voi fi cooperat în această privință, deci mă opresc aici, domnule președinte. Doamna McGuinness. Mulțumesc, doamne McGuinness. Domnule președinte, e, devine cam uh, un obicei să intervin după colegul nostru, dar este un obicei bun. Eu vin din Irlanda și noi ne bucurăm să furnizăm pieței britanice lapte și uh, und și sper că o vom face și după Brexit. Vreau să mă refer la două lucruri. În ceea ce privește subvențiile din Elveția, aș dori să îmi clarificați uh, un punct. Vorbează de 2500 pe hectar față de 300 în Europa. Văd că dați din cap, deci am auzit bine. Uh, Apoi, când ați vorbit de măsuri obligatorie de gestionare a producției, vorbiți de un sistem de cote sau ceva între producție liberă și uh, gestionare a producției? Este fezabil? Oare un astfel de sistem? Iar apoi, în ceea ce privește politica comercială, care merge în două direcții. Dacă pe anumite piețe unde încercăm să intrăm Uh, aceste piețe sunt mai puțin reglementate? Este oare benefic pentru fermierii europeni? Este o valoare corectă? Mulțumesc pentru intervenții. O să rog uh, Uh, experta să se limiteze la 5 minute pentru că mai avem deja un, un subiect de tratat. Donc, euh, merci à vous pour toutes ces questions. Euh, voilà. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte interesante. Am să încerc să nu mă lungesc ca să nu terminați prea târziu în seara aceasta. Voi încerca să răspund în măsura posibilului la întrebări. Îmi pare rău dacă nu am timp să răspund la toată lumea sau din lipsă de timp sau de pricepere. În ceea ce privește propunerile, ce susținem noi ca primă recomandare este să avem nu doar un mecanism ca cel stabilit anul acesta prin intermediul articolului 222 de reducere voluntară în schimbul unui ajutor, pe de o parte, credem că e nevoie de un buget mult mai mare pentru acest instrument decât cel care a fost alocat, pentru că în câteva săptămâni uh, bugetul s-a și terminat, pentru că foarte mulți producători au dorit să-și reducă producția și mai ales considerăm că uh, dacă nu se generalizează la scară europeană, riscăm să uh, stimulăm reducerea ale producției în anumite regiuni și creșterea ale producției în alte părți de la uh, unii provocate de unii producători care vor zice, oh, ce bine, păi haideți să uh, mărim producția pentru că prețurile se vor menține și rezultatul este că nu se răspunde la nevoile pieței. S-a văzut în Irlanda, în țările de jos, în Danemarca, în Belgia, uh, a crescut producția în totalitate. Ceea ce a fost uh, și memorandumul din Franța din februarie 2016, opțiunea 1, care nu a fost reținută, și anume să se facă apel la articolul 221, 222. Ar fi uh, un lucru despre care s-a vorbit și în 2013, când a avut loc o conferință privind sectorul lactatelor în Europa, care se menționa și posibilitatea unui free scheme, o reducere obligatorie pentru toată lumea uh, în caz de criză, o reducere a producției, cum spuneam, în caz de criză, obligatorie pentru toate statele membre sau toate regiunile, ceea ce ni se pare foarte important. Și singura aceasta este singura măsură care poate să fie eficientă în caz de criză de supraproducție, așa cum avem astăzi. Și profit de ocazie ca să spun că mie mi se pare că încă suntem în criză. Prețurile plătite la producători s-au stabilizat, dar uh, continuă să scadă în multe regiuni și nu suntem aproape de o sporire a prețurilor la producător. Apar semne uh, în ceea ce privește uh, untul, dar nu și laptele praf pe piața internațională, pentru că sunt stocuri importante, publice și private, de lapte praf care nu permit uh, redresarea situației, dar prețurile la producător fie continuă să scadă, fie se mențin, însă în niciun caz nu cresc. Ați vorbit despre situația gravă a producătorilor de uh, lactate. În Franța s-a făcut uh, un studiu contabil care arată că un sfert din producătorii de lactate din Franța în 2015 au avut venituri negative. Un sfert. Și sunt cifrele uh, de la Institutul Tehnic de Creștere de Animale. Și la noi, ca și în multe alte state, au avut loc restructurări foarte mari ale acestui sector. Și ca să răspund la uh, ce spuneați în legătură cu combinarea instrumentelor, da, credem că este important să se uh, combine instrumentele în caz de criză. Eu nu vorbesc despre revenirea la cote. E vorba de um, un sprijin care să permită stabilizarea veniturilor în măsura posibilului, fie printr-o uh, reciprocitate generalizată sau printr-o rezervă de criză sau plăți contraciclice. Uh, Sigur că toate acestea țin uh, de cum va arăta pactul pe 2020. Ajutoare mult mai bine țintite, ceea ce poate să răspundă uh, celor din statele din Est care au pus întrebări, la fel și stimularea zonelor defavorizate, care trebuie să beneficieze și de măsuri de ocupare și de amenajare a teritoriului, însă principala preocupare în ceea ce privește controlul volumului este esențială dacă vrem să ieșim din criza de supraproducție. Și în încheiere, în ceea ce privește celelalte state și mai ales Canada, da, în Canada există cote, așa cum aveam și noi înainte. Există prețuri de intervenție stabilite în funcție de prețul de producție al producătorului și planuri comune pentru fiecare uh, provincie, adică prețuri stabilite de uh, cei din sector împreună cu statul, ca și în Statele Unite. Și vă amintesc că în SUA există acest sistem pe care noi nu-l avem, stabilirea prețurilor uh, Uh, în colaborare cu sectorul, dar sub tutela statului. Și în Canada uh, pachetul este și mai complet. O să mă, întreb care, o să mă întrebați care sunt repercusiunile. Colegii din Canada ne spun că se tem de CETA, mai ales în ceea ce privește brânzeturile, pentru că sunt cote tarifare foarte importante pe care uh, Canada le-a acceptat în privința brânzeturilor. Uh, și deci ei se tem de această măsură, mai ales că sistemul de cote este sub presiune de mulți ani. Dacă vorbim despre punerea sub semnul întrebării și reforma sistemului canadian, trebuie să ne gândim la o creștere a producției de lactate în Canada potențială și deci la o piață internațională mai grav afectată. Și încă o mică idee, Uh, în Canada sistemul uh, de uh, producere de carne de vită este complet dereglementat, însă sistemul, sectorul lactatelor conține exploatații de nivel mediu, familiale și așa mai departe. Și mă apropii de sfârșit, voiam să vă arăt o hartă, stați puțin, nu știu dacă vedeți bine în imagine, uh, cu verde sunt regiunile unde în 2014 producția uh, de lactate era cea mai mare pe kilometru pătrat și în dreapta vedeți cu roz uh, regiunile unde a crescut producția în 2014-2016 și cu albastru um, regiunile unde producția a scăzut în aceeași perioadă, 2014-2016. Vedeți, deci, că uh, s-a produs o concentrare în regiunile unde producția era deja cea mai mare pe kilometru pătrat și există consecințe clare. Uitați-vă la țările de jos, acestea au trebuit să introducă un sistem de uh, limitare a numărului de animale la, uh, care produc lapte pentru că sunt și directivele de mediu și e tot mai greu să fie respectate și acestea. Deci este o problemă ecologică în ceea ce privește specializarea geografică și mă scuzați că am, uh, uh, m-am lungit atât. frustrant euh, un Pare rău, este o, este o muncă dificilă. Mai avem un punct uh, pe ordinea de zi pe care trebuie să-l discutăm. Deci trebuie să ne oprim aici.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 va fi înlocuită cu acest nou regulament privind organismele dăunătoare plantelor, semnat de președintele Parlamentului European și președinția slovacă în sesiunea de octombrie la Strasburg și publicată în monitorul oficial săptămâna trecută. Doamna Ghiera, care are un interes uh, special în acest uh, subiect, a făcut par- ne-a împărtășit îngrijorările sale privind proiectul de directivă de punere în aplicare pe care tocmai vi l-am prezentat. Obiectivele nu sunt compatibile cu domeniul de aplicare al noului, noului regulament în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor. Uh, DG Sante a prezentat proiectul de directivă la începutul lunii noiembrie, iar astăzi vom avea o dezbatere suplimentară pe această chestiune, probabil cu un vot uh, mâine dimineață pentru uh, propunerea de moțiune. Reprezentantul Comisiei este aici prezent pentru a ne răspunde la întrebări și, de altfel, aș propune să vă dau cuvântul la sfârșit, după ce um, colegii au luat ei mai întâi cuvântul. Și, doamna Înghera, aveți noastră cuvântul mai întâi pentru a ne spune care sunt revendicările dumneavoastră și apoi ascultăm pe ceilalți membri. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mă bucur să am ocazia să abordez această uh, Uh, chestiune. În discuțiile preliminare nu ne-am pus într totul de acord și cred că nu e niciun rău să continui discuțiile pentru a clarifica toate aspectele. Este vorba despre o directivă de punere în aplicare care ar modifica anexele uh, la directiva 2000 per 29 la ultima reuniune, când am vorbit despre acest uh, subiect, am știut că va exista un nou regulament și este un regulament bun, Sper că odată cu intrarea lui în vigoare, el să poată soluționa problemele cu care ne luptăm la momentul de față. Însă direct, proiectul de directivă de punere în aplicare subminează unele aspecte ale regulamentului. Dați-mi voie să fiu mai precisă. Problema este că nu există suficiente verificări fitosanitare pentru citrice. Totul depinde de destinație. Deci, dacă nu ai inspecții corecte, dacă acestea sunt neadecvate și au de-a face cu destinația produsului, asta este o problemă. Mă refer la citrice și depinde de modul în care vor fi ele consumate, proaspete sau prelucrate. Există doi dăunători care reprezintă o problemă aici. Rezoluția subliniază insuficiența inspecțiilor în funcție de obiectivul final. Mă refer aici la citrus cancer și încă un uh, dăunător, amândouă esențiale pentru citrice. Și asta nu doar în Spania, este o problemă de sănătate a plantelor în general, nu e doar interesul Spaniei. Avem o problemă majoră cu uh, dăunătorii plantelor. Și doresc să vă reamintesc că avem probleme similare și în Italia. Așadar, inspecțiile sunt esențiale și ele trebuie să fie eficiente mai ales în ceea ce vorbește, privește cei doi dăunători, cele două boli despre care vorbeam. Deci avem nevoie de un organism unic de inspecție, indiferent de destinație, fie că fructele vor fi consumate proaspete sau uh, vor fi prelucrate. Al doilea punct din rezoluție, pe care aș dori să-l subliniez, se referă la un al treilea dăunător, o a treia boală nu suntem de acord în ceea ce privește prelucrarea eficientă. Când vorbim de citrice, am dori ca ele să fie tratate prin congelare pentru a îndepărta acești dăunători. Toți experții de pe toate piețele, din Statele Unite, de exemplu, au spus că pentru a trata acest dăunător, ai nevoie să răcești, să congelezi produsul. Așadar, acestea sunt problemele pe care eu am dorit să vi le prezint în ceea ce privește această directivă și cred că trebuie să le abordăm indiferent de destinația proiect, produsului. trebuie să fim atenți la modul în care acești dăunători pot ajunge pe piața noastră. Nu am nimic împotriva comerțului internațional cu citrice sau cu orice alte produse. E important însă să apărăm agricultura europeană. Și în acest caz vorbim de citrice, dar aș fi spus același lucru și pentru alte recolte. Acestea sunt îngrijorările mele așadar și sper ca mâine să putem vota moțiunea pentru rezoluție. Sûr, merci. Clara, donc, euh, Donc, euh, nous... Da, deschidem uh, acum intervențiile. Doamna Miller. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vă ascund că am anumite probleme cu această rezoluție. Este vorba de un regulament de punere în aplicare care probabil va intra în vigoare în 2020, iar noi venim acum cu elaborarea unei rezoluții pe marginea unui act de punere în aplicare. Pentru mine întrebarea este dacă ar avea un efect obligatoriu, eu cred că nu, dacă ne dăm noi votul pe această rezoluție aici și în plus am preferat să am încredere în EFSA în că va lua măsurile cuvenite pentru a împiedica importul de dăunători în Europa. Și aici uh, trebuie să ne gândim dacă mai impunem niște opreliști netarifare pentru comerțul cu state terțe și protecția uh, consumatorilor noștri. Eu sunt însă pentru respingerea acestei rezoluții. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Aguilera, pentru prezentarea acestui raport. Eu uh, sunt de acord că există o astfel de problemă, în sensul că ajung în Europa dăunători din state terțe și că e nevoie de uh, măsuri în acest sens. Încă nu știu cum uh, voi vota mâine. Există și puncte pozitive și puncte negative. Probabil voi fi de acord, dar consider că și Consiliul trebuie <clears throat> întrebat și uh, mă bazez totuși pe experiența experților de Consiliu în luarea unei decizii bune care sunt criticile mele și care n-au legătură cu dumneavoastră. Noi astăzi uh, discutăm uh, acest lucru și mâine deja se votează. Aduc critici acestei proceduri deja de ani de zile, pentru că putem să votăm și peste o săptămână. Nu trebuia ca lista de vot să fie pregătită în seara asta. De aceea întreb dacă nu putem vota săptămâna viitoare. Nu totul trebuie făcut sub presiunea timpului și asta nu are nicio legătură cu faptul că am exprimat critici. Uh, criticile mele sunt la adresa procedurii. Și de aceea uh, întreb dacă nu cumva s-ar uh, putea vota și uh, săptămâna viitoare uh, și pe Annie Schreier, care n-a putut participa la discuție, aș dori să o scoz. Scuz, doamna Eranț. Mulțumesc. Vreau să susțin ceea ce spunea doamna Aguilera. Este, un, uh, este o problemă foarte serioasă. Am avut uh, aceeași problemă cu un an dăunător, care din păcate a ajuns de curând în uh, Spania și acum avem în insulele Baleare. Uh, nu există bariere suficiente care să ne asigure că nu mai primim aceste specii invazive care dăunează atât de mult recoltelor noastre. Evident, uh, am interzis anumite norme, da, anumite tratamente datorită normelor ecologice pe care le avem. Am făcut la fel cu Sileia și acum uh, suntem în aceeași situație cu doi alți dăunători, cei din acest document. Vă reamintesc că în mai anul acesta Comisia Europeană a luat decizia uh, de a reduce controlele pentru citrice care mergeau în industria de prelucrare și această decizie s-a luat la un moment dat dar trebuia să fie temporară. Însă acum Comisia vrea să o transforme într-o măsură definitivă. Să vă explic de ce o să susțin pe doamna Aguilera. De când a luat această decizie în mai, Comisia am văzut acest dăunător black spot și această boală citrus canker. Uh, se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat cu silea fastidiosa. Comisia ia o măsură temporară, dar se dovedește că această măsură temporară nu este suficientă, fiindcă există și alte cazuri de infecții. Deci nu putem permite ca aceasta să devină o măsură definitivă, fiindcă atunci periclităm producția de fructe citrice în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Di Castro. Mulțumesc. Colegii au explicat deja cu argumente și eu susțin cele spuse de doamna Aguilera și de doamna Garcia. Însă problema, Albert, este că nu putem amâna votul pentru că altfel nu am mai avea posibilitatea să votăm în plenară din decembrie. Este o problemă de natură tehnică și aș dori să le atrag atenția tuturor colegilor că am făcut o treabă foarte bună, uh, care a dus rezultate foarte bune și uh, când am adoptat regulamentul prin raportul McIntyre și dar acest act al comisiei noastre nu merge în acea direcție. Uh, mergem într-o direcție chiar inversă, nu anticipăm efectele. Eu cred că în acea direcție ar trebui mers. Domnul Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, allereerst uh, deel ik eigenlijk de eh, bezwaren die collega Des naar voren heeft gebracht. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu problemele semnalate de domnul Des în ceea ce privește procedura. De ce atâta grabă? Aș fi pentru amânarea acestei proceduri și aș mai adăuga că suntem împotriva rezoluției doamnei Aguilera și de ce? Pentru că un tratament de răcire uh, obligatoriu nu este util, pentru că astfel se exclud alte tratamente uh, la fel de eficiente. Și este nevoie de nopți reci pentru plantațiile de citrice, iar pentru industria citricelor din uh, țările sudice este evident afectată 20 ori tratament de răcire pe 24 de zile exclude alte tratamente și segmentul probabil ar suferi un șoc. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnul Uitema. Yes, thank you very much, Chair, and thank... Mulțumesc frumos, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Aguilera pentru um, redactarea acestei rezoluții. Cred că este într-adevăr foarte important să protejăm uh, Uniunea Europeană împotriva dăunătorilor, mai ales din țările terțe. Fără îndoială avem nevoie de măsuri solide. Dar dacă citesc acum această rezoluție, eu am îndoieli și am și o întrebare. De ce doar pentru citrice? De ce să avem o singură măsură? Uh, și anume tratamentul la rece. Deci, de ce nu putem lua, ține seama și de alte măsuri? Mă gândesc că dacă te gândești doar, folosești doar tratamentele uh, prin răcire, te vulnerabilizezi sau te limitezi foarte mult și nu mai beneficiezi de inovări, limitezi măsuri, măsuri eficiente, poate chiar mai bune, crești costurile și trebuie să ținem seama și de faptul că poți uh, ajunge și la protecționism față de țările terțe. Și nu știu dacă este conform cu uh, Organizația Mondială a Comerțului. Deci da, trebuie să protejăm Uniunea Europeană de dăunători în modul cel mai eficient, dar dacă ne concentrăm doar pe tratamentul prin răcire, mi-e teamă că suntem prea protecționiști și dăunăm comerțului ca atare. Prin urmare, vă rog și eu să țineți seama de acest lucru și să amânați votul până luni, săptămâna viitoare. Uh, colegii mei, asistenții mei îmi spun că se poate vota și săptămâna viitoare, luni, la Agri și tot ajungem în plenară în decembrie. Mulțumesc. Monsieur Tacula. Domnul Tacula. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, uh, vreau să vă prezint și perspectiva finlandeză asupra acestei discuții. Depinde foarte mult de importul de citrice, dat fiind climatul nostru și climatul scandinav în general. Prin urmare, sunt împotriva acestui proiect de rezoluție. Sunt foarte de acord că trebuie să împiedicăm importul de dăunători, pe de altă parte și dintr-o perspectivă comercială vorbind. Țările terțe sunt cele care uh, au posibilitatea să se asigure că ceea ce exportă în Uniunea Europeană nu conține dăunători. Vreau doar să spun așadar că există deja un mecanism. Dacă produsele tot mai conțin dăunători, urmează sancțiuni. Așadar, haideți să mergem uh, pe abordarea științifică în, această, uh, în acest text legislativ și să ținem seama de părerile experților și ale Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Danton. Domnule președinte, dragi colegi, această dezbatere îmi uh, amintește pe, de cea privind uh, agricultura biologică, pentru că vorbim despre o cultură nord-sud, percepția un, în ceea ce privește percepția unei probleme. Uh, Există lucruri care sunt inofensive în climatul lor, dar odată ajunse la noi, ele devin o problemă. Nu putem să ne batem pe o chestiune ce ține de libertatea pieței. Este o uh, chestiune de apărare fitosanitară a Europei. Amintiți-vă ce s-a întâmplat în sectorul nostru când am avut uh, acea problemă cu febra la bovine care a ajuns din nord uh, și a venit din sud și a distrus o parte din șeptelurile din țările de nord. E vorba de solidaritate. Dacă putem ajunge la această solidaritate amânând puțin votul, cred că o trebuie să o facem. Poate există și soluții alternative, dar este esențial ca Parlamentul să-și arate determinarea uh, pentru a trata problemele fitosanitare cu care se confruntă astăzi tot globul. Mulțumesc, domnule Dantă. Are cuvântul Comisia, doamna Undre. Mulțumesc. Oui. Bon. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi permiteți să intervin. Aș vrea doar să spun că după cum am spus și la comisia anterioară. Propunerea noastră este de consolidare a măsurilor la import. S-au introdus noi organisme și s-au consolidat condițiile pentru organisme prezente pe listă, cum ar fi uh, cancerul la citrice, black spot la citrice și uh, greening la citrice. Aici am consolidat condițiile de import. În opinia Comisiei, nu se încălcă deloc noul regulament adoptat de Consiliu și de Parlament, ci se introduc măsuri mai stricte, pentru că s-au adăugat dăunători pe listă. Uh, Aș vrea să spun că noi nu considerăm că se încalcă noul regulament, ci din potrivă. În ceea ce privește uh, procesarea, prelucrarea pentru suc, există producători europeni care importă și care au cerut uh, un alt mod de a introduce portocalele destinate procesării. Uh, de aceea am introdus acest nou mod de introducere printr-o măsură de urgență care vizează Uruguay, Africa de Sud și Brazilia. Ideea era să introducem aceeași măsură în legislația orizontală ca să se aplice tuturor actorilor și să nu fie o posibilitate disponibilă doar pentru aceste state terțe, ci pentru toți. Dacă această posibilitate ne slăbește protecția, aș spune că nu, deloc. Și aceasta este și opinia EFSA. Dacă citiți avizul EFSA privind uh, uh, această măsură destinată procesării, în momentul în care un bun intră în Uniune și e bine monitorizat, fără a fi infectat, pentru că aceasta este condiția de bază, să nu fie produse infectate și procesul este bine uh, gestionat, ESA ne spune că dacă ne aflăm într-o regiune unde nu se produc citrice, nu e niciun fel de problemă. Și exact asta facem noi. Condițiile spun că respectivele alimente trebuie să ajungă la un punct de intrare, să fie urmărite, deșeurile trebuie uh, tratate într-un anume mod, în zone unde nu există riscuri fitosanitare. Deci cred că respectăm pe deplin avizul EFSA și vreau să vă amintesc asta ca să fie clar pentru toată lumea. În ceea ce privește uh, prelucrarea, procesarea, ne-am bazat pe avizul EPO, fie că e vorba de tomatotibia sau, sau de citrus canker. Există discuții în comitet cu statele membre, trebuie să fie clar. Și există două variante. Haideți să lăsăm uh, statele terțe să decidă ce tratament e cel mai eficient, în primul rând, și vedem pe urmă. Și în al doilea rând, dacă cunoaștem un tratament eficient, haideți să-l menționăm și să le lăsăm pe celelalte deschise. Deci, ca să fiu sinceră, Discuția nu s-a încheiat în comitet deocamdată și ce discutați dumneavoastră aici privind tratamentul, uh, tratamentul la rece sau cum produs anume pentru Citrus Canker, nu sunt încă încheiate în comitet. În ceea ce privește procesarea, la comitet nu s-au încheiat de discuțiile Însă comisia nici nu prea știe ce se poate face, pentru că noi respectăm 100% avizul EFSA și nu ne dăm seama ce am putea îmbunătăți. Asta e situația. Discuțiile vor continua la Comitetul Permanent. Sigur că am luat notă de ce ați, de ce ați spus dumneavoastră aici. Unele comentarii corespund, cu ce spun unele state membre, altele cu ce spun celelalte state membre, deci dezbaterea este actuală, însă în ceea ce privește procesarea nu știm uh, care este calea uh, de ieșire din această criză. Deci e nevoie de condiții foarte stricte și care să corespundă cu uh, EFSA. În ceea ce privește procesarea, discutăm cu statele membre ca să vedem dacă am putea ajunge la un soi de cale de mijloc care să respecte uh, progresul tehnologic și să țină cont și de celelalte tratamente posibile deja cunoscute. Deci nu există o poziție fixă actualmente nici la comitet, nici la comisie. S-a venit, o propunere, s-a venit cu o propunere, s-au purtat discuții, apoi cu o altă propunere, s-au mai purtat alte discuții. Deci cred că trebuie să continuăm lucrul la comitet și vă amintesc că după ce se votează orientativ în comitet, mai uh, avem și intervenția posibilă a statelor membre într-o perioadă de 60 de zile. Așadar, dacă va exista o măsură pe care noi o considerăm foarte adecvată pentru protecția uh, teritoriului european, care e bine justificată științific și proporțională, aceasta trebuie totuși aprobată de statele membre, care au 60 de zile la dispoziție ca să își dea uh, avizul. Cred că pe undeva mai există această etapă a consultării statelor terțe, de care trebuie să ținem cont chiar după votul orientativ uh, din comitetul nostru. Asta voiam eu să vă spun, ca să știți uh, cum stăm, în ce fază a discuției ne aflăm și voiam să insist că la procesare chiar nu se uh, știe deocamdată care va fi rezolvarea și cred că Comisia va propune să rămână textul același ca cel din măsura de urgență. Sper că am fost clară. Mulțumesc. Si, merci, Mulțumesc pentru precizări. Știm cu toții că miza este foarte importantă și e important să ținem cont de toate aceste aspecte. Mâine vom vota propunerea de rezoluție, care e foarte importantă. pentru că pe plan tehnic am putea să votăm și pe 5 ca să meargă textul în plenară la următoarea sesiune. Oare acest termen ar fi suficient ca să ajungem la un acord? Sau mai bine votăm mâine? O să vedem ce facem cu rezoluția propusă de Clara. E prevăzută pentru mâine la vot, dacă nu mă înșel. Trebuie ca Parlamentul să aibă o poziție fermă și să poată participa la dezbaterea între instituții. Paolo? Că ai trovare o soluție. În încercarea de a găsi o soluție, eu n-am nimic împotriva amânării cu câteva zile. Eu însă vreau să mă asigur că se va vota în plenar din decembrie. Deci, întreb uh, secretariatul. Dacă există certitudinea că ne putem încadra pentru plenara în decembrie, nu e nicio problemă cu câteva zile, dar oricum mari schimbări uh, n-au cum să apară. Si, ce que me dit le că Secretariatul îmi spune că dacă votăm pe 5 decembrie, putem să ajungem cu rezoluția la sesiunea din decembrie. Poți iau cuvântul? Oui, j'ajoute la chose suivante, effectivement. Da, am calculat că tehnic este posibil să se voteze pe 5 și totuși să ajungem la timp la plenară, dar e posibil tehnic cu condiția ca autoritățile politice, adică conferința președinților care stabilește ordinea de zi a plenarei, să accepte acest punct pe ordinea de zi al plenarei. Deci, da, putem amâna votul pentru 5, însă rămâne de văzut dacă autoritatea politică va susține introducerea acestui punct. E pe ordinea de zi mâine, eu voi prezida sesiunea mâine dimineață, deci eu propun să votăm mâine așa cum este prevăzut. E o miză importantă, trebuie să se degajeze o majoritate. Mulțumesc, președintele mulțumește și interpreților, mulțumim și noi. O seară bună și pe mâine!